Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Din nou uh, am uh, mers în uh, direcția greșită astăzi căutând sala. Trecem la ordinea de zi. Avem a trebuit să facem o modificare a ordinii de zi, iar uh, avizul doamnei de Kaiser va fi astăzi la 5 și jumătate. Doamna Luna Cec nu s-a bucurat foarte mult de asta, dar este vorba de o problemă legislativă și ne aflăm deci în această situație. Îmi pare rău pentru asta. Sper că sunteți de acord cu privire la această modificare. Astăzi, la 14.30 până la 15, avem o scurt, un scurt schimb de uh, opinii cu președintele Republicii Sudanului de Sud. Am să vă rog să participați pentru că este o un aspect important când mă uit la evoluția regiunii și la modul în care continuă violența acolo. Este uh, important și cred că putem să ne luăm o jumătate de oră pentru asta. În ceea ce privește avizul domnului Palechis, când este vorba de cooperarea în domeniul energetic. Termenul pentru amendamente este uh, luni 26 martie la ora 18. Avem de adoptat șase procese verbale. Sunt convins că le-ați citit cu, pe toate cu atenție și că nu veți avea niciun fel de obiecție cu privire la acestea și dacă acesta este cazul, sunt adoptate. Trecem cu aceasta la domnul Kovacev domnul Kovacev ne va informa cu privire la vizita unei delegație, delegația Comisiei AFET în Azerbaijan și Armenia. Și este util pentru că mâine va trebui să votăm rezoluțiile cu privire la acest subiect. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi! La o lună după vizita în Armenia și Azerbaijan și exact înainte de dezbaterea referitoare la acordul de asociere cu cele două state, uh, iată, vă pot uh, povesti, vă pot informa cu privire la această delegație pe care am făcut-o cinci membri, eu, dom doamna Macove, domnul Kirilov, domnul Leinen și doamna Lunacek. Am făcut parte din această delegație. Din 19 în 21 februarie am fost în aceste două țări. Am făcut o oprire tehnică uh, la Tbilisi, în, pe drum înspre Erevan. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților pentru buna cooperare și aș dori să mulțumesc și uh, secretariatului pentru sprijin. Două puncte principale, concluzia ale acestei delegații. Aș dori să subliniez importanța combinării celor două vizite întâlnirile paralele în cele două țări au arătat contrastul între cele două țări și viziunea referitoare la viziunea diferită referitoare la uh, relațiile bilaterale și relațiile cu Uniunea Europeană. Trebuie menționat faptul că există diferențe de cooperare între uh, delegațiile Uh, și parlamentele uh, celor două state cu Parlamentul European. Delegațiile noastre au vrut să um, treacă linia dintre Azerbaijan și Nagorno-Karabakh. Noi credem că este o măsură de creere, crearea încrederii, de a arăta dorința Uniunii Europene de a participa la uh, rezolvarea acestui uh, conflict. În ciuda uh, eforturilor făcute, nu am reușit pentru că partea armeniană nu a avut suficient uh, voință de a ne permite asta. Știm că linia de contact este una periculoasă, poate una dintre cele mai periculoase linii de frontieră din uh, regiunile de, fr de frontier, din regiunile de conflict din uh, lume. Nu am fost surprins, însă după concluziile Consiliului din 27 februarie, că există intenția de a se oferi acces necondițional tuturor reprezentanților Uniunii Europene, ei bine, este o evoluție pozitivă. Mă aștept la o declarație din partea uh, guvernului armenian și de la Serviciul European de Acțiune Externă, astfel încât acest acces condițional să fie sprijinit și de partea armeniană, încât uh, accesul să fie posibil și din Armenia și din Azerbaijan. Aș dori să spun că încercarea noastră, chiar dacă nu a fost reușită, a avut un impact pozitiv. Nu s-a anulat vizita noastră, ci s-a amânat doar. Sper că o viitoare delegație a FED să poată trece dincolo de această frontieră. În ceea ce privește programul, am aterizat la Baku. Prima noastră reuniune a fost cu președintele Aliev. Înainte însă de a începe uh, cu informarea referitoare la această reuniune, aș dori să vă prezint câteva aspecte referitoare la Azerbaijan. Există în continuare deficiențe în sistemul politic, o serie întreagă de legi esențiale au fost elaborate împreună cu Comisia de la Veneția. Implementarea însă nu funcționează, deci există uh, deficiențe ale statului de drept, standarde democratice uh, reduse, uh, corupție uh, răspândită, uh, mai ales în ceea ce privește veniturile din uh, petrol și uh, gaze naturale. Mass media nu este prea bine dezvoltată, mai ales în ceea ce privește televiziunile. Uh, concursul Eurovision pare să fie o oportunitate și un semn de uh, democrație. Regret decizia televiziunii armeniene de a nu participa la concursul Eurovision. Uh, în timpul uh, delegației noastre am fost uh, am fost asigurați de către partea azeră că se va asigura securitatea uh, armenienilor, însă Armenia a decis să nu participe. Cred că ar fi fost o bună posibilitate de sporirea atmosferii de încredere și între cele două țări, deci este ceva regretabil. În ceea ce privește reuniunea cu președintele Aliev, dumnealui a fost foarte clar, ne-a explicat că Azerbaijanul nu este foarte dornic să avanseze cu statutul de membru asociat la Uniunea Europeană, ar dori mai degrabă un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană în anumite domenii de interes comun, în ceea ce privește securitatea uh, furnizării de aprovizionării cu energie, mai ales a subliniat rolul Azerbaijanului în uh, arena internațională, uh, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. Azerbaijanul a fost singura fostă republică sovietică Uh, invitată la reuniunea G20 de la Mexic, din Mexic, a um, explicat și uh, rolul de moderator pe care această țară îl are în uh, regiune Uh, relațiile cu Israelul și Iranul. Uh, este o țară seculară ce uh, constituie un model pentru regiune și este și un partener fiabil pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește energia. În ceea ce privește Nagorno-Karabakh, președintele a dorit ca Uniunea Europeană să înlocuiască Franța în grupul de la Minsk a, a arătat rolul important al Rusiei, a spus de asemenea că timpul este de partea Armeniei în ceea ce privește rezol rezolvarea conflictului și a subliniat faptul că uh, eșecul reuniunii de la Kazan a fost datorată unor amendamente depuse în ultimul moment de către Rusia. Este Uh, iată, un mod de a vedea. A fost interesant să vedem care a fost viziunea și a Armeniei și a Azerbaijanului. Președintele Aliev, cu privire la Sochi, a fost uh, de părere că a fost un fel de la revedere pentru președintele Medvedev și nu a acordat prea multă importanță acestei declarații mai ales referitor la uh, efectul măsurilor de creare de, de, de, creare de, creare de încredere. Apoi ne-am întâlnit cu președintele de afaceri externe Asimov, care a criticat abordarea Uniunii Europene la acordul de asociere, a, res, a refuzat orice fel de amendamente uh, la uh, poziția Uniunii Europene uh, adoptată de cele 27 de state membre. A subliniat că nu poate să existe niciun fel de măsură unică pentru toate statele din parteneriatul estic. Deci să nu existe același format, că aceste, forma, aceste tipuri de acorduri trebuie să fie mai flexibile, mai ales în ceea ce privește Azerbaijanul, care cu siguranță este o țară diferită de Moldova, de exemplu, sau Ucraina. În ceea ce privește Armenia, am zburat de la Baku la Tbilisi și apoi am mers cu mașina la Erevan, 5 ore, într-o mașină, dar era drumul mai scurt decât prin linia de contact, pe care dacă o vom lua odată, sunt 10 uh, sau 12 ore în mașină dacă nu se folosește un alt uh, mijloc de transport, cum ar fi un elicopter. Prima noastră reuniune la Erevan a fost cu ministrul de externe în Albantian. Acesta a avut o abordare juridică a acest a, a, aspectului, a subiectului Nagorno-Karabakh. A spus că pentru, la ora actuală nu vede ca traversarea liniei de contact să fie o măsură de creere a încrederii, având în vedere și declarația finală de la Sochi. Ne-a explicat de asemenea și poziția Armeniei Uh, referitoare la eșecul de la Kazan, o poziție diferită în mod complet uh, față de poziția Azerbaijanului. De aceea, noi am dorit să recomandăm Comisiei AFET să se reunească cu copreședintele uh, grupului de la Minsk pentru că este interesant să aflăm și de la dumnealui de ce a eșuat uh, reuniunea de la Kazan. Este una dintre recomandările noastre, așadar. Să avem un schimb de opinii cu, pre- cu președintele grupului de la Minsk în uh, comisia noastră. Reuniunea cu președintele Sarkisian a fost foarte deschisă și fructoasă în mare parte concentrată pe Nagorno-Karabakh. Președintele a subliniat rolul uh, grupului de la Minsk și și-a exprimat opoziția față de înlocuirea Franței cu Uniunea Europeană. A menționat de asemenea că trecerea liniei de contact ar trebui să fie făcută prin contactarea uh, autorităților din Nagorno-Karabakh și din Azerbaijan. Dar după cum am spus de la bun început, cred că a existat o schimbare a Armeniei în ultimele săptămâni pe acest subiect și mă aștept ca în următoarele zile să obținem mai multe informații cu privire la asta. Referitor la negocierile cu privire la acordul de asociere, ne-am întâlnit cu adjunctul ministrului de externe, Nasta Castian, care este și responsabil de acordul de asociere, a, a subliniat că toate partidele politice din Armenia sunt pentru o apropiere de Uniunea Europeană. La finalul lui februarie au fost închise 22 de uh, capitole din 28. În ceea ce privește reuniunea cu reprezentanții uh, organizațiilor internaționale și societatea civilă și think tank-uri, Aș dori să subliniez uh, noțiunea de neîncredere între uh, guvern și, uh, și opoziție și, de asemenea, lipsa de perspective pentru tineri care duce la migrație. Urmează alegeri pe 6 mai, care vor fi și acestea un test pentru noua legislație electorală, independența limitată a Uh, sectorului, a, a judiciarului a fost, uh, a justiției a fost cea subliniată. Este un moment important pentru Armenia, iar aceste alegeri trebuie să fie uh, echitabile, transparente și noi vom considera și că acestea sunt un test. Pe scurt, cu privire la Georgia, la Tbilisi, am avut seara posibilitatea să ne întâlnim cu ambasadorul Filip Dimitrov, și cu președintele uh, misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia. Ni s-a prezentat situația generală de acolo și ni s-au oferit câteva informații cu privire la mecanismele de prevenire a incidentelor și cu privire la o deschidere a comerțului și a schimburilor uh, cu Abhazia. Dar uh, aceasta nu a fost uh, una dintre prioritățile delegației noastre. Concluzii. A fost foarte util să combinăm vizita între cele două țări, să avem vizite paralele cu societatea civilă și reprezentanții guvernelor și mai ales uh, cu cei doi președinți. În ceea ce privește integrarea în Uniunea Europeană, este important să vedem contrastul între autoritățile din Azerbaijan, care au mai puține ambiții cu privire la acordul de asociere și sprijină mai degrabă uh, un parteneriat strategic și, în același timp, uh, dorința de apropiere de Uniunea Europeană în Armenia. Ambele părți, uh, în ceea ce privește Nagorno-Karabakh, uh, au așteptat viza, vizita Comisiei uh, AFET. Azerbaijanul ne-a pus la, la dispoziție um, facilități pentru a trece linia de contact, pe de altă parte însă Armenia a fost mai ezitantă. Sperăm că în viitor vom putea avea un succes în acest domeniu și sper că o delegație a acestei comisii va reuși într-o bună zi să treacă linia de contact și să viziteze Nagorno-Karabakh din spre toate părțile. Asta, bineînțeles, în uh, condițiile impuse de copreședintele grupului de la Minsk împreună cu... Ne-am întâlnit la început și cu ambasadorul Lefort, care ne-a făcut o prezentare a situației. Aș dori de asemenea să mai mulțumesc odată pentru cooperare delegațiilor uh, Uniunii Europene la Baku și la Erevan. Am fost sprijiniți în mod clar și în mod deplin la Baku, o echipă prof- foarte profesionistă și aș spune un sprijin uh, satisfăcător la Erevan. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! propun să discutăm acum ambele rapoarte. Prin urmare, dați-mi voie să îi dau cuvântul mai întâi de toate doamnei Iaten Machi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, A fost foarte constructivă introducerea făcută pe tema Azerbaijan și Armenia. Cred că această prezentare ne-a arătat cât se poate de clar nouă tuturor că compromisurile nu pot fi întotdeauna foarte ușor atinse. Asta deoarece Armenia și Azerbaijan au în anumite domenii uh, poziții diametral opuse. Și tocmai de aceea a fost deosebit de interesant uh, să lucrez asupra acestui raport referitor la Azerbaijan. Și bineînțeles că m-am ocupat și de problema Armeniei. Sunt uh, încântată și de, de asemenea și de faptul că mulți dintre colegi au dorit să se implice în, această, în acest efort. Uh, Uh, dacă e să fiu sincer, însă, poate mi-aș fi dorit mai puține amendamente, însă, în orice caz, la final am reușit să ajungem compromisurile necesare. Vă dați seama că nemulțumirea mea se datorează faptului că un număr mare de amendamente cu greu poate fi transformat uh, în compromisuri, dar iată că de data aceasta am reușit să găsim aceste compromisuri și vreau să vă mulțumesc tuturor și vreau de asemenea să mulțumesc în mod special raportorilor și raportorilor din uh, umbră pentru problema Armeniei. Am colaborat pentru că fără această colaborare uh, e clar că raportul uh, privind Azerbaijanul nu ar fi fost uh, suficient de similar cu cel privind Armenia. Iar aceste similitudini sunt, bineînțeles, necesare. Sper că și în sesiunea plenară această colaborare a noastră va fi uh, luată în considerare. E important ca Parlamentul European să nu aibă poziții absolut diametral opuse în ceea ce privește uh, Armenia și Azerbaijanul. Dar uh, Nagorno-Karabahul, bineînțeles, a fost cel care a tras, a fost subiectul care a tras cele mai multe amendamente. Acest subiect a fost tratat cu atenție de către grupul de la Minsk, dar eforturile grupului de la Minsk au fost foarte lente și, până, prin urmare, până în momentul de față nu avem o, un rezultat cât se poate de clar. E problematic faptul că Uniunea Europeană nu are un reprezentant în cadrul grupului de la Minsk. Franța acționează ca copreședinte, însă într-o manieră independentă. Tocmai de aceea ar fi important ca Uniunea Europeană să aibă un rol mai important mai, mai clar pe viitor în rezolvarea uh, conflictului. Acesta ar fi în, în interesul nostru al Uniunii Europene. Dar haideți să trecem la detalii acum. După cum spuneam, Nagorno-Karabakh a fost uh, subiectul cel mai problematic, însă dacă anumite amendamente, 2.5, spre exemplu, vor fi promulgate, atunci vom putea dovedi faptul că am reușit să ajungem la o viziune comună pe marginea acestui subiect. Însă, cu toate acestea, dați-mi voie să subliniez faptul că acordul de asociere nu va rezolva problema în sine. Avem aici de-a face cu două probleme total diferite. Acordul de asociere este într-adevăr un acord între Uniunea Europeană și cele două state, dar, pe de altă parte, uh, Nagorno-Karabakh este o problemă care vizează exclusiv cele două state. Bineînțeles că noi sperăm ca Uniunea Europeană să poată fi implicată mai mult în rezolvarea conflictului. În ceea ce privește Nagorno-Karabakh, um, am avut probleme legate de, am înregistrat problemele legate de, de um, pedepsirea opoziției, de încarcerarea opoziției însă și de uh, încălcările drepturilor omului, însă în același timp lucrurile s-au îmbunătățit, trebuie să recunoaștem asta în ultima perioadă. Am vorbit de asemenea despre energia și despre securitatea energetică și uh, despre Eurovision, de asemenea. Iar în ceea ce privește acest con, uh, concurs, multe persoane au spus că el ar trebui să fie boicotat. Ei bine, eu nu sunt de acord cu această propunere. În statele europene avem tot felul de concursuri. Concursuri la fel de controversate. Spre exemplu, Regatul Unit a fost uh, adus în atenția Tribunalului uh, Internațional pentru Drepturile Omului, dar cu toate acestea, Regatul Unit are dreptul de a organiza Olimpiada de anul acesta. Deci, prin urmare, ar trebui să, să fim mai consecvenți și să ne limităm în propunerile noastre. În cele două rapoarte uh, exprimăm atât critici cât și uh, laude într-o manieră cât se poate de echilibrată și acest echilibru a fost atins datorită colaborării strânse pe care am reușit să o stabilim. Am reușit să discutăm toate problemele controversate și să găsim poziții comune. În momentul în care vorbim despre acordul de asociere uh, dintre UE și Azerbaijan, uh, nu ar trebui să vorbim despre Turcia și Rusia. Bine, aceste două state sunt foarte importante, dar nu neapărat în acest context. În același timp, Comisia Europeană, în momentul în care se ocupă de uh, relațiile Uniunii Europene cu, uh, cu state parteneri, trebuie să aibă o poziție cât se poate de echilibrată. Trebuie să evităm aroganța, nu trebuie să pretindem că știm totul, avem istorii diferite, e drept, culturi diferite, dar prin cooperare uh, știm cu toții că putem atinge multe. Cam atât din partea mea, mulțumesc! Intervenție fără microfon. văd uh, diferențe clare între Azerbaijan și Regatul Unit. Dați-mi voie să vă spun asta. Nu toate comparațiile sunt potrivite. Colegul Galler spune că nu tot ceea ce șchioapătă poate fi comparat. Da, are dreptate colegul Galler. Hai să, haideți să trecem acum la colegul Tenac care îl reprezintă pe raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, diferența între cele două state este mare. Nu vreau ca Regatul Unit să, să fie discutat în contextul discut, dezbaterilor pe, pe marginea subiectului încălcării drepturilor omului. Eu cred că tema drepturilor omului în Regatul Unit ar trebui să fie discutată mai degrabă la nivel național decât la nivel european. În orice caz, comparațiile de genul ăsta nu ne ajută absolut deloc. Dați-mi voie să îmi cer scuze în numele raportorului. El a trebuit să se întoarcă în Polonia pentru o problemă urgentă. Uh, prin urmare, își cere scuze în fața dumneavoastră și m-a rugat pe mine să vorbesc în numele său. Prin urmare, îmi cer scuze dacă nu știu absolut toate detaliile cu privire la Armenia, chiar dacă sunt un prieten al acestui stat. Uh, raportorul mulțumește tuturor raportorilor din umbră. Am înțeles că au fost 121 de amendamente și 10 amendamente de compromis. Doamna Iatenmachi spunea deja că una dintre problemele majore înregistrate în ambele rapoarte, în special în acesta, care se referă la Azerbaijan, a fost uh, tocmai Nagorno-Karabakh și găsirea unei formulări potrivite pentru, această, pentru acest subiect. Pe vremea când eram eu tânăr, în partidul Uh, conservator, uh, vorbeam despre Nagorno-Karabakh atunci când, de fapt, vor, uh, vroiam să ne referim la cele mai obscure probleme. Ei bine, cu 20 de ani în urmă, nu prea știam eu mare lucru despre Nagorno-Karabakh, însă Iată că între timp am învățat și e important ca comisia noastră să se ocupe de această problemă, acest conflict înghețat ce durează de ani și ani de zile. Acest raport din punctul de vedere al calendarului, va fi votat în curând, da, chiar mâine îl vom vota în comisie. Datele cheie sunt alegerile din 6 mai, alegerile parlamentare din Armenia. și uh, am fost asigurați că alegerile vor fi uh, organizate într-o manieră transparentă și uh, că vom putea trimite o misiune de observatori în Armenia. Pentru cei care nu cunosc geografia Armeniei, Dați-mi voie să vă spun că Armenia este un stat, un stat foarte mic, este membru al Consiliului Europei, a Parteneriatului pentru Est, al OSCE, și cred că un lucru important care se referă mai degrabă la întreaga regiune a Sudului, a Caucazului de Sud, uh, Chiar dacă toate statele din zonă își doresc să coopereze strâns cu Uniunea Europeană, uh, în același timp statele din zonă nu reușesc să coopereze între ele. Și um, în ceea ce privește Armenia, dată fiind dimensiunea sa, uh, ea este cumva înghesuită între vecinii mari precum uh, Turcia și uh, Georgia. Prin urmare, Armenia este lăsată la o parte în proiectele mari de investiții, în proiectele de construcție a unor uh, gazoducte și oleoducte, iar uh, această situație, vă dați seama că uh, îngreunează, îngreunează și mai mult poziția Armeniei și Situația este cu atât mai gravă cu cât, uh, dacă e să ne gândim la siguranța energetică, mai avem în zonă și uh, centrale nucleare vechi care ar trebui să fie uh, care ar trebui să fie oprite până în 2016 dată fiind poziția uh, acestor uh, centrale nucleare. Ei bine, în ceea ce privește Armenia, știm cu toții că se dorește încheierea unui acord de asociere, de asemenea încheierea unui uh, acord cu privire la liberalizarea, vizelor. Toate aceste acorduri internaționale practic uh, se aplică între Uniunea Europeană și toate vecinele sale din, din Est și mă gândesc acum la Ucraina care trece prin exact același uh, același proces. Însă, bineînțeles că vă dați seama că toate aceste acorduri uh, presupun respectarea anumitor uh, valori și principii uh, înainte ca ele să poată fi puse în aplicare. În cazul Armeniei, cred că problema cheie, din punct de vedere politic, este legată de acea dilemă existentă între dorința de a avea o politică externă și uh, lipsa unei politici externe solide. Dar, mă rog, în... aceste probleme trebuie să fie interpretate din punct de vedere istoric, trebuie să le înțelegem prin prisma tuturor factorilor care au influențat zona Caucazului uh, de uh, Sud. Noi uh, am uh, încercat, noi cei din Regatul uh, Unit, am încercat, bineînțeles, să ținem cont de toate războaiele, inclusiv de toate războaiele sângeroase care au avut loc în zonă în urmă cu 20 de ani, în momentul în care reflectăm asupra temei Caucazului de Sud. Ei bine, grupul de la Minsk acum, grupul de la Minsk ar trebui să fie mai puternic Însă, în același timp, uh, Parlamentul European ar trebui să se alinieze la poziția grupului de, de la Minsk. Bineînțeles, uh, nu pot decât să vă amintesc faptul că Franța este reprezentantul intereselor Uniunii Europene în cadrul acestei, în cadrul acestei organizații. Doamna Iatenmachi a spus deja că e important să uh, aliniem uh, rapoartele privind Azerbaijanul și Armenia. Folosirea acestei, uh, aceleiași uh, terminologii este importantă pentru că în absența ei cu siguranță se vor genera o mulțime de dezbateri în mass media din zonă. Însă, avem 10 amendamente de compromis și a, acestea au rezultat din 121 de amendamente. Ei bine, amendamentele, dacă e să ne uităm la ele, sunt uh, relativ aliniate. Compromisul 6 este compromisul uh, cheie cu privire la uh, Nagorno-Karabakh. Acest amendament își dorește să fie inclusiv, include formularea și atitudinile grupului de la Minsk, dar iată că dintr-o dată a apărut o solicitare de vot pe părți asupra acestui amendament uh, de compromis. Însă, din punctul nostru de vedere, acest amendament vine ca și pachet, iar dacă vom scinda acest pachet, eu consider că un sprijin al majoritat- majorității va fi uh, greu de obținut. Cred că am spus tot ceea ce trebuia să spun și bineînțeles că voi nota absolut toate comentariile intervenienților Uh, pentru ca mai apoi aceste comentarii să îi parvină raportorului. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Macovei. <laughs> Thank you. Um... Stop on Mr. Preda. I'd like to say a few words. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu Azerbaijanul. Sunt raportor din umbră și am participat și la această misiune comună în uh, Azerbaijan și Armenia. În primul rând, este clar pentru toată lumea că parteneriatul cu Azerbaijanul trebuie să se bazeze pe valori comune, respectul democrației, ordinii de drept și drepturilor omului. Azerbaijanul a arătat clar că are intenția să își consolideze democrația și aceste valori, însă există neajunsuri. Am uh, avut întâlniri cu ONG-urile și sunt raportate încălcări ale drepturilor omului. Știm că această țară și-a câștigat independența abia cu 20 de ani în urmă, însă oricum ne așteptăm la eforturi mai susținute și așteptăm ca Azerbaijanul să ia lucrurile foarte în serios. Apoi, în ceea ce privește acordul de asociere, care este negociat de către Comisie, am auzit de la domnul Kovacev că Azerbaijanul nu este foarte dornic să aibă un asemenea acord de asociere. Nu sunt chiar atât de sigură. Avem nevoie de un temei juridic al cooperării noastre, ar putea să fie un parteneriat strategic acest temei, însă aș spune că Azerbaijanul nu este uh, dornic să aibă un acord de asociere. Ideea este să fim flexibili în uh, textul uh, acordului de asociere și să nu ne cramponăm de un anumit format și să rugăm o țară să îl semneze. Apoi, în ceea ce se negocierile privind acordurile de readmisie și facilitarea uh, vizelor, uh, încep, acest dialog a început, uh, a avut loc pe 1 și 2 martie. Acestea sunt vești bune. Uh, în felul acesta, discuțiile noastre uh, se vor extinde pe calea mobilității. În uh, parteneriatul uh, între Uniunea Europeană și Azerbaijan există. S-a făcut o diversificare a căilor de furnizare a energiei. Vă rog, dacă puteți să vă concentrați asupra amendamentelor, spune președintele dar mă voi referi la amendamentele privind Nagorno-Karabakh. Am uh, fost de acord cu majoritatea compromisurilor. Cred că este extrem de important să insistăm asupra măsurilor de construire a încrederii, așa cum ar fi demilitarizarea, uh, retragerea uh, țintașilor, trăgătorilor de elită de pe linia de contact, de asemenea, mecanisme de uh, prevenire a incidentelor și de încălcare uh, a amnistițiului pe linia de contact uh, și operațiuni uh, de uh, menținere a păcii pentru a supraveghea uh, punerea în aplicare a tuturor acestor măsuri. Aș dori de asemenea să mai spun că lipsește ceva din aceste amendamente. Retragerea forțelor armene este menționată numai în legătură cu uh, teritoriile din jurul lui uh, Nagorno-Karabakh și nu din Nagorno-Karabakh. Cred că este o greșeală o greșeală de ordin tehnic. Insist asupra celor pe care le-am convenit ieri uh, la ultima întâlnire, în legătură cu această forță de menținere a păcii multinațională. E vorba și de un uh, referendum ce va avea uh, loc uh, în viitor pentru a stabili care este statutul regiunii Nagorno-Karabakh și cred că nu ar trebui să spunem că un asemenea referendum cu forță juridică obligatorie uh, într-o regiune ocupată de uh, minorități. Nu un referendum ar trebui să hotărească acest lucru. Mă opresc aici. Dacă am văzut bine amendamentul de compromis, aici sunt prevăzute anumite puncte ale principiilor de la Minsk și e scris în această declarație, este scris ce este scris, nu putem să o modificăm. Domnul Alaki. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. O să trec direct la amendamente, pentru că s-a furtat o discuție de ordin general. Deci, în legătură cu amendamentele, aș, ă, cred că este ă, o treabă foarte bună făcută de Parlamentul European. Am ă, încheiat negocieri dificile, dar corecte între grupuri și am ajuns la o poziție comună Uh, în ambele uh, probleme, acordul cu Azerbaijanul și cu Armenia. Faptul că am hotărât să adoptăm același uh, text pe probleme cheie este de asemenea extrem de important. Avem o poziție foarte clară a Parlamentului, ceea ce constituie o bună contribuție pentru a întoarce pagina în ceea ce privește problema Nagorno-Karabakh în mod deosebit. Pe aceste Uh, două, uh, pe furnizarea de energie către uh, Nagorno-Karabakh avem două amendamente foarte solide. Colegii de la PPE au descris punctele esențiale. Acestea sunt extrem de utile pentru că sunt cât se poate de concrete și au suficient de multe detalii în legătură cu soluțiile uh, pentru conflictul din Nagorno-Karabakh. În ceea ce vește diversificarea surselor de energie. Cred că uh, uh, amendamentul de compromis 6 are o poziție rezonabilă și foarte bună. Cred că acest lucru va fi perceput în zonă ca fiind serios, bun, o contribuție corectă și solidă a Parlamentului la o rezolvare pașnică a tuturor problemelor majore din regiune. De aceea sper că votul de mâine din uh, AFET va urma acordurile obținute și compromisurile la care s-a ajuns și sper ca votul să nu contrazică toată munca serioasă pe care am depus-o. Vă mulțumesc! Thank you. I would also Mulțumesc, spune doamna Lunacek. În primul rând vreau să mulțumesc ambilor raportori pentru munca făcută. Nu a fost deloc ușor pentru că a trebuit să ne gândim că, dat fiind că am și vizitat cele două țări, o misiune a fetului uh, și cred că, având în vedere uh, conflictul de, din Nagorno-Karabakh, lucrurile se aplică ambelor uh, țări. Mm, cred că, în final, am obținut un pachet bun în general și aș dori să încep cu compromisul 1, unde sunt de acord este numărul 2 pentru Azerbaijan și 6 pentru Armenia. Acolo sunt prezentate o serie de uh, probleme. Partea cu care am încă o problemă și aș uh, dori poate să aud părerea colegilor este ultima parte unde vorbim de problema organizării unui referendum cândva după reîntoarcerea refugiaților. Pentru mine această parte și mă gândesc încă să cer un vot pe părți, am spus asta și la întâlnirea de era a raporturilor din umbră, pentru că și citesc, pentru a crea condiții potrivite pentru uh, exprimarea liberă a uh, părerii în legătură cu statutul uh, Nagorno-Karabakh, da, sunt de acord cu asta. Însă problema este că în toate cazurile atunci când analizăm alte zone din lume unde a avut uh, loc un război sau uh, există forțe de ocupare și există cererea organizării unui referendum, întrebarea care spune mereu este cine va hotărâ în referendum? Cei care locuiesc acolo acum, cei care s-au întors, copiii celor care au trebuit să fugă din țară și acum se reîntorc în țara respectivă, cine decide? Uh, este o problemă uh, care uh, nu s-a rezolvat și vă dau un exemplu, Sahara Occidentală. Și știm de la bun început că asta va constitui o problemă. De aceea mă gândesc să cer un vot pe părți în acest caz. A fost un acord, noi nu am făcut Uh, parte din acest acord la început. A fost o propunere convenită de câteva grupuri. Uh, am o propunere de formulare. Uh, mă gândesc, deși nu m-am hotărât 100%, să cer un vot pe părți. Nu că sunt împotriva referendumului în general, însă detaliile în acest caz sunt extrem de dificile, duc la amânarea deciziilor, la amânarea deciziilor politice inclusiv. Uh, Totuși, doresc să mă refer și la alte amendamente pe care le-am depus și ale altor uh, colegi care nu au fost uh, incluse în uh, amendamentele de compromis și aș cere colegilor să le susțină. 1. Mi se pare extrem de important în ceea ce privește Azerbaijanul este să îndemnăm autoritățile din Azerbaijan să pună în aplicare hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. Am fost abordată de o serie de avocați uh, care uh, se ocupă de Uh, cazul celor doi frați Aliev care au fost în închisoare uh, din, uh, de mulți ani și Curtea Europeană de Justiție și în 2010 și în 2011 a găsit Azerbaijanul vinovat de faptul că nu a organizat un proces corect, s-a ordonat eliberarea, s-au dat amenzi, dar nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. De aceea cer susținerea colegilor pentru acest amendament în legătură cu Azerbaijanul. Există și alte amendamente. De asemenea, în cazul la Azerbaijanul, uh, raportorul special al adunării parlamentare a Consiliului Europei în ceea ce prizonierii Uh, politici să aibă acces în Azerbaijan. Nu i s-a permis uh, să facă acest lucru. Am discutat cu președintele Aliev și cu alții și uh, vă cer sprijinul și în acest caz. Există alte amendamente pe care le-am depus, atât în cazul Armeniei cât și al Azerbaijanului. Sunt cele la care vă solicit uh, um, sprijinul 72 în cazul Azerbaijanului. Uh, amendamentul 72, care cere uh, oprirea escaladării militare și membrii Uniunii Europene să nu furnizeze uh, arme niciunea din cele două uh, țări, pentru că creșterea bugetului militar în ambele țări este un lucru amenințător și amenință uh, progresul pentru uh, rezolvarea pașnică a uh, conflictelor. Dacă se furnizează în continuare arme, uh, nu se poate ajunge la o rezolvare pașnică. Deci noi, în calitate de Parlament European, nu putem să susținem acest lucru. Și încă un alt aspect. Centrul Regional uh, de Mediu. Uh, am cerut să susțineți această inițiativă. Problemele de mediu nu se opresc la frontieră, asta este clar. Deci Cred că trebuie să avem o cooperare deplină în acest caz. Și ultimul uh, amendament, sau vă cer să susțineți amendamentul uh, Armeniei în ceea ce privește închiderea centralei nucleare de Ramețamoc. Vă mulțumim, doamnă Lunacek, și pentru engleza dumneavoastră foarte bună, spune domnul președinte. Aș dori să atrag atenția asupra unui lucru. Vorbim despre uh, cele șapte principii de bază ale grupului de la Minsk. Și apoi îl tăiem pe cel care nu ne convine. Sincer, rar în viața mea politică am primit atâta o presiune din partea grupurilor de lobby uh, ca acum din partea ambelor părți. Și mi se pare insuportabil, indiferent din ce parte ar veni. Fiecare dorește să se elimine jumătate dintr-o propoziție, astfel încât principiile de la Minsk să fie dezechilibrate și să fie în, în beneficiul uneia sau alteia, alteia dintre părți. Apoi, Uh, teritoriile ocupate, nici uh, de la Nagorno-Karabakh. Este ceva ce nu e clarificat, însă face parte din principii. Deci ori numim toate principiile și nu facem aici o luptă a revizuirii principiilor, sau după, facem punct după de Nagorno-Karabakh conflict și eliminăm tot restul. Și așa includem tot nu vom rezolva acest conflict dacă, după ce toată lumea a căzut de acord cu privire la aceste principii, încercăm să eliminăm o parte sau alta și să tot revizuim. Vă rog să luați asta în considerare. Dacă vrem să contribuim, trebuie să recunoaștem pe toată lumea. Și trebuie să recunoaștem toate principiile uh, de bază din, ale grupului de la Minsk. Dacă eliminăm o parte, vor fi unii care vor fi împotrivă pentru că vor să includă altceva și așa mai departe. Deci vă rog ori să preluăm tot, ori să eliminăm tot. Dar nu să alegem uh, care de pe ce parte are un pic mai multă dreptate. Pentru că până la urmă nu, vor, nu va mai accepta nimeni ce uh, decidem noi. în acest document este scris că partea cu libera exprimare și așa mai departe face parte din principii și dacă vrem principiile, trebuie să le recunoaștem. Cum se va manifesta asta în, în practică este altceva și aici putem să avem o influență. Dar să eliminăm principiul nu ne aduce cu nimic mai departe. Domnul Donchis. No? Okay. Doesn't want the word? Provera. Uh, Provera. Grazie Presidente, anch'io mi congratulo con i relatori e... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc eh, să eh, îi felicit pe raportori. Cred că au făcut o treabă bună, mai ales în ceea ce privește amendamentele de compromis. Nu o să repet ceea ce au spus deja colegii mei, pentru că nu vreau să iau mult din timpul dumneavoastră, însă aș dori să subliniez un punct. Sunt uh, două părți, Armenia și Azerbaijan, În ceea ce privește Azerbaijanul, sigur, eh, este o chestiune strategică și Armenia are o asociere. Sigur, trebuie să privim lucrurile în, prin prisma acestor eh, parteneriate și a declarației de la eh, Praga. Parteneriatele atât cu Azerbaijanul cât și cu Armenia. Mi se pare că există un aspect uh, deosebit de important în uh, compromis. Negocierile trebuie să fie obligatorii, ele trebuie să uh, fie un demers credibil. Acest lucru este deosebit de important pentru că merge dincolo de o simplă declarare a principiilor. Este deosebit de important în contextul acestui uh, raport. Uh, este un demers uh, uh, specific, concret, de anumită natură și, desigur, Parlamentul European are uh, competența de a face declarații și cred că este important ca această parte să fie reținută. Dar, gândindu-mă la întrebarea domnului Tanak, referitoare la autodeterminare și integritate teritorială, o dezbatere care durează de ceva timp, dar este un punct fundamental. Nu putem să fim de acord cu negocieri uh, numai dacă acestea se, se desfășoară într-un cadru juridic. Nu putem să fim de acord cu recurgerea la forță. Sigur, acestea sunt condiții de bază care trebuie respectate. Aș uh, încheia și am susținut acest lucru de mai multe ori uh, și în legătură cu Georgia, unde am cerut retragerea trupelor rusești și mă gândesc la fel în legătură cu Nagorno-Karabakh. Putem să vorbim despre integritate teritorială ca o condiție pentru negocieri și retragerea trupelor uh, armene. Sunt de acord cu doamna Lunacek dacă se va schimba ceva, trebuie să existe o dată uh, pentru acest lucru, chiar dacă ea poate să fie prea îndepărtată. Uh, Uh, însă trebuie să fie respectate condițiile transparenței. Acest lucru este esențial. Mă opresc aici și ar fi alte lucruri pe care aș putea să le spun, dar vreau să respect timpul acordat intervenției mele. Mulțumesc. Ja, danke, Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Leinen. Trei observații după această delegație. Nagorno-Karabakh uh, este, să spunem așa, înconjurată din ambele părți și uh, va trebui să rezolvăm problema ca un pachet. Nu există bucăți pe care să le putem rezolva pe rând. Și sunt de acord dacă numim principiile de la Minsk, să le numim pe toate sau numai sau deloc. Pentru că e foarte clar, există un pachet sau nu există nimic. Două observații. Președintele Aliev nu a spus că Franța trebuie să fie uh, înlocuită de Uniunea Europeană, însă a spus că, iată, uh, președintele Medvedev este prezent, dar nu este prezent uh, Obama sau Sarkozy. Uh, că sunt prezent numai ambasadorii. Nu a spus că Franța, că Franța ar trebui să fie înlocuită. După tratatul de la Lisabona, Franța ar trebui să acționeze în interesul Uniunii Europene și va trebui să vedem dacă asta se și întâmplă. Apoi, din punctul meu de vedere, raportul nu este 100% corect. Am spus, ne-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă o regiune Uh, ar fi uh, invadată de armată și uh, dacă, dacă s-ar elibera o provincie, însă și în, rap în raportul cu privire la această delegație s-a spus că președintele nu a dat un răspuns clar. Nu a, a, este foarte clar că nu se poate acest lucru. Însă ar trebui corectat așadar. În ceea ce privește Uh, deci cred că ar trebui să continuăm cu în grupul de la Minsk. Uniunea Europeană nu are nimic de câștigat pentru a juca un rol uh, special în acest uh, conflict. Apoi, acordul de asociere. S-a spus că Armenia este um, mai dorește această apropiere și că Azerbaijanul nu dorește. Domnul Azimos a spus că cuvânt cu cuvânt, a spus am primit ceva de la Bruxelles ce, cu care nu pot face nimic. A spus acord de asociere, nu prea ne ajută, vrem parteneriat strategic pentru petrol, uh, gaz natural și așa, și așa mai departe, dar nu prea vrem tot ce este uh, principiile Uniunii Europene, valorii și așa mai departe. Dar dacă este așa, atunci amendamentele noastre au o problemă, pentru că dorim, dorim să cuplăm în, uh, încheierea acordului de o uh, rezolvare pașnică a conflictului, iar dacă una dintre părți nu dorește acordul de asociere, cel puțin într-un an ne vom gândi dacă nu blocăm acordul de asociere cu Armenia. Ei sunt aproape la final, doresc să încheie uh, negocierile și trebuie să ne decidem dacă uh, vrem să blocăm acest acord pentru că cu Azerbaijanul nu se progresează atât de repede. Apoi, în ceea ce privește situația politică, într-adevăr, situația în Azerbaijan este, uh, este precară. Uh, Eurovizionul ar trebui să fie folosit uh, iar mass media uh, europeană va, va fi prezentă, va, va scrie și va raporta despre asta. Cred că trebuie să ne folosim așadar de această ocazie. Mass media din, Azerba... Uh, din Azerbaijan vorbește despre o campanie organizată împotriva acestei țări. Uh, nu este corect, însă nu există nici libertate în această țară. Dragi colegi, am să vă rog să vă limitați intervențiile la două minute, pentru că avem o serie întreagă de persoane înscrise la cuvânt. Kirilov urmează. Thank you, Chairman. Uh, well. Mulțumesc, domnule președinte. Fiind primul care are un timp limitat, mă voi rezuma la o intervenție mai scurtă. După raportul referitor la nevoia unei noi strategii în Caucazul Sudic, e bine, după ce acesta a fost uh, adoptat cu o largă majoritate, noi am contribuit la un rol mai important al Uniunii Europene în acest uh, domeniu iar rezultatele sunt deja vizibile. Atât Serviciul European de Acțiune Externă, cât și Comisia sunt mai active. Din punct de vedere politic, uh, vedem mesajele transmise în comunicări, în reuniunile Consiliului. Documentul discutat astăzi cred că ar trebui să contribuie mai departe um, în acest sens. Chiar după vizita AFET am, uh, am influențat uh, situația și am uh, contribuit la o prezență mai activă a Uniunii Europene în regiune. Sprijin amendamentele de compromis și important este că avem o majoritate clară și transmitem drept urmare un mesaj clar referitor la Nagorno-Karabakh este important să avem o bună majoritate pentru aceste amendamente de compromis. Eu cred că unele lucruri, bineînțeles, pot fi dezbătute. Nu s-a menționat acest lucru referitor la vizită, însă în Armenia de mai multe ori am auzit Kosovo ca un exemplu și trebuie să ne asigurăm că nu se mai întâmplă acest lucru. Important este să contribuim, să fim activi, să fim prezenți și să încurajăm contactele de la om la om, pentru că așa putem contribui și la activitățile grupului de la Minsk. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mai discutăm despre Eurovision pentru că el a fost câștigat în Europa și cetățenii europeni au uh, apreciat valorile și nu suportul lor politic. Uh, aș vrea să fac un comentariu în legătură cu compromisul care vizează organizarea unui referendum. Nu cred că este cazul ca în acest raport să discutăm despre organizarea unui referendum. Uh, Referendumul este o soluție politică acceptată de ambele părți și decisă în momentele cele mai utile pentru a fi relevant pentru decizia care se ia. Ori în momentul de față condițiile nu sunt întrunite ca să avem un referendum care să dea eficiență uh, deciziei cetățenilor și riscăm ca organizând precar un referendum să uh, înrăutățim lucrurile și nu să le îmbunătățim spre o soluție constructivă. Uh, și eu sunt de acord că principiile grupului de la Minsk trebuie să fie prezente în totalitate în aceste rapoarte, deși cred că acest grup de la Minsk mai mult dansează decât înaintează și nu, este, nu va fi capabil să ia o soluție, să decidă o soluție sau să influențeze luarea unei soluții pentru această zonă. Și în al treilea rând, cred că trebuie să pornim de la o realitate istorică. Retragerea trupelor armene este importantă, uh, pentru că în afara acestei uh, condiții, nu cred că se poate uh, găsi o soluție pe cale pașnică. Trebuie este însă să decidem un lucru foarte clar. Este importantă această zonă pentru noi, trebuie să fie importantă cu toate trei țările, suntem noi importanți pentru această zonă, constat că uh, foarte multe lucruri pe care noi le solicităm nu sunt acceptate. Trebuie să facem o analiză a priorităților noastre și în aceste condiții să avem o poziție flexibilă, pentru că eu continui să cred că zona Caucazului este o oportunitate pentru politica noastră de vecinătate și va trebui să lucrăm cu această zonă. Vă mulțumesc! Thank you, uh, Chairman. Uh, a lot have... Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe. Eu aș începe prin a spune că apreciez munca raportorului și a raportorilor din umbră pentru a obținerea amendamentelor de compromis. Sunt într-adevăr o încercare serioasă de a găsi o cale uh, pentru ca Parlamentul European să devină un jucător proactiv în această regiune și să contribuie la rezolvarea uh, soluțiilor, uh, problemelor. Problema acelor, deci problema celor două, ambelor țări este însă Nagorno-Karabakh. Și eu aș fi de acord cu domnul Provera Cred că trebuie să respectăm ce a obținut grupul de la Minsk până acum. Însă grupul de la Minsk a avut nevoie de foarte mult timp pentru a ajunge aici, prea mult uh, timp. În tot acest uh, timp, situația la fața locului s-a schimbat, mai ales în ceea ce privește uh, situația etnică în Nagorno-Karabakh dacă ar fi să facă o îmbunătățire a acestor amendamente de compromis, ar fi să ne referim la retragerea uh, trupelor armeniene din întreaga regiune Nagorno-Karabakh uh, și nu numai din regiunile din prejurul Nagorno-Karabakh, pentru că aceasta este problema principală. Apoi, principiile uh, dreptului internațional, nu avem principii mai bune până acum. De, ocuparea este uh, inacceptabilă, mai ales dacă este sprijinită de prezența uh, trupelor rusești în Armenia, ceea ce face din această țară un satelit al Rusiei. Mulțumesc! Doamna Weiderer. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, raportorilor din umbră pentru munca depusă. Au avut o sarcină dificilă. Armenia și Azerbaijanul sunt două state importante pentru noi. De curând am fost în Armenia la reuniunea Euronest, care era dedicată unor aspecte mai degrabă sociale, dar și aici s-a discutat despre problemele din Nagorno-Karabakh, probleme pentru care trebuie să găsim o soluție sau măcar trebuie să ne apropiem de o soluție. Trebuie să ne întrebăm, vrem să păstrăm situația așa cum este acum sau dorem, dorim să înregistrăm progrese? Eu cred că trebuie să căutăm o soluție aceasta ar urma să fie o bază și pentru o conviețuire a Armeniei și Azerbaijanului. S-a mai spus, uh, trupele armeniene nu trebuie să se retragă numai din, uh, din prejurul Nagorno-Karabakh, ci din întreaga regiune și trebuie ca aceste trupe să fie înlocuite de uh, trupe de menținere a păcii. De asemenea, este nevoie de măsuri de construire a încrederii. Sunt de acord cu domnul Provera și cu doamna Lunacek. Un referendum într-un teritoriu ocupat este periculos. Propria mea țară a avut uh, experiență în acest uh, sens. După ocupare, Uh, letonii în zonele de frontieră sunt 15%, iar uh, populația de origine rusă este de 85%. Ce s-ar întâmpla dacă acolo s-ar ține un referendum? Este așadar o situație, o, o, o posibilitate periculoasă. Eu cred că un referendum ar fi uh, prea timpuriu acum. forțele în grupul de la Minsk sunt asimetrice. Rolul Uniunii Europene ar trebui să fie mai puternic în acest grup. Și de aceea cred că uh, trebuie să adoptăm, să abordăm și această problemă și să consolidăm rolul Uniunii Europene în grupul de la Minsk. Pornesc de la premisa că nu recunoașteți rezultatele uh, grupului de la Minsk. Domnule președinte, am spus ce am spus, nu știu cum s-a tradus, dar am spus că aceste principii nu sunt bătute în piatră. Poate că nu toate principiile sunt foarte utile în această situație, dacă îmi permiteți să rezum asta așa. Domnul Landsbergis. Uh, thank you, President. <coughs> uh, the report Mulțumesc, domnule președinte. Raportul cu privire la acordul de asociere, luat separat, arată o serie de progrese și uh, pași importanți înspre o soluție. Nu numai Nagorno-Karabakh, ci și uh, sunt, este luat în considerare, ci și zonele adiacente și, și zonele înconjurătoare. Însă, dacă ne referim la grupul de la Minsk, în dezbaterea de aici, aș spune că a lăuda grupul de la Minsk uh, înseamnă că în același timp trebuie să-i vedem și, propri, și uh, uh deficiențele. Nu trebuie să ne facem uh, iluzii cu privire la soluții referitoare la uh, Nagorno-Karabakh, pentru că membrii acestui grup au interese diferite și nu doresc o soluție. Uh, un uh, for uh, suplimentar uh, de consultativ ar trebui să fie creat, care să lucreze înspre, să, să facă eforturi înspre obținerea păcii. Apoi există puncte referitoare la consolidarea rolului Uniunii Europene și la compromisul 5. Insistăm ca Uniunea Europeană să joace un rol mai uh, important. Însă un element ar trebui să fie corectat. Cum să joace un rol? Sprijinind implementarea, prin inițierea unor lucruri, prin inițierea implementării unor măsuri de creare a încrederii, uh, inițierea unor măsuri de apropiere a comunităților azere și armene Apoi trebuie să clarificăm ce este comunitatea azeră din uh, Nagorno-Karabakh. Dacă uh, ne gândim la cei care au fost uh, excluși, da, dar să o spunem așa. Apoi trebuie să promovăm pacea, dar trebuie să fim sinceri față de ce, cu privire la despre ce vorbim. Apoi, în ceea ce privește accesul, liberul acces al Uniunii Europene la aceste teritorii, este ceva uh, puternic și trebuie să depunem presiune în acest sens. Nu trebuie să depunem presiune asupra președintele um, întrerupe. Domnul Antverchis, dacă Armenia blochează măsurile, va fi dificil. Președintele, am să vă rog să vă respectați timpul, pentru că dacă nu vă voi întrerupe, uh, vom avea din ce în ce mai puține șanse dacă nu vă întrerup uh, și fiecare va avea din ce în ce mai puțin timp de intervenție. Domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorilor pentru o muncă uh, foarte bună. Cred că trebuie să aprofundăm relațiile cu cele două țări Aș dori de asemenea ca acest proces să fie utilizat cât se poate de bine pentru dezvoltarea unor relații de vecinătate uh, cât mai bune și pentru ex extinderea spiritului uh, european. Amendamentele de compromis fac ca acest raport să fie mai echilibrat în ceea ce privește aspectele concrete, domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Ar fi mai bine să explicăm clar principiile și obiectivele decât să vorbim despre obiective care pot fi și uh, influențate de lobbyiști. Acest raport trebuie să fie dorința tuturor, nu a altora. Nu ar trebui să favorizăm o parte sau o alta. Uh, dar ar trebui să creăm o atmosferă bună pentru găsirea solu soluțiilor și cred că este necesar să începem un proces care să permită Uniunii Europene să joace un rol mai activ. Mulțumesc! Doamna Gomes, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor care au lucrat la amendamentele de compromis cu privire la acest raport. Cred că este esențial să avem un, uh, o poziție și un mesaj clar și coerent cu privire la acest conflict. Este esențial să uh, insistăm asupra accesului Uniunii Europene și a Parlamentului European în Nagorno-Karabakh. Aș dori să spun de asemenea că a existat o reuniune în camera Uh, cu privire la drepturile omului, atât în Azerbaijan cât și în Armenia, ieri, la uh, Comisia pentru Drepturile Omului. Am fost impresionată de informațiile pe care le-am primit și trebuie să vă spun că trebuie să depunem toate eforturile astfel încât con concursul Eurovision să devină o oportunitate um, și să se ofere atenție situației drepturilor omului din Azerbaijan și voința de a uh, discuta despre aceste subiecte în Azerbaijan este, să spunem așa, mai puțin vizibilă decât în Armenia. S-a vorbit despre frații Aliev, uh, doamna Luna Cechia, i-a menționat, doamna Kajija Ismail, Um, a dus ca chiar și dumneavoastră, domnule Broc, să scrieți o scrisoare și mai mulți dintre noi să o uh, semnăm um, pentru a atrage atenția asupra situației acestei uh, femei, o jurnalistă care acum este uh, șantajată în mod oribil. Acest lucru nu are voie să se întâmple, iar uh, eu cred că Eurovizionul va fi o bună oportunitate de a atrage atenția asupra situației drepturilor omului în Azerbaijan. Bineînțeles, acest parlament nu va permite ca interesele economice să fie mai importante decât cei care luptă pentru uh, statul de uh, drept și drepturile omului peste tot, inclusiv în Azerbaijan. Doamna Ibrisagici. Mulțumesc, domnule. Aș întreba de ce la compromisul 6 a fost uh, adăugat retragerea forțelor armene din uh, teritoriile ocupate din jurul lui Nagorno-Karabakh. Pentru că am avut uh, la probleme similare în legătură cu Caucazul de Sud. Uh, toate am cerut uh, retragerea forțelor din toate teritoriile ocupate. Acum am schimbat în surrounding în jurul lui Nagorno-Karabakh. Textul pe care îl avem acum înseamnă că le cerem să se retragă din teritoriile din jurul uh, Nagorno-Karabakh, dar pot să rămână în Nagorno-Karabakh, ceea ce este inacceptabil. Uh, poate raportorul din umbră să explice acest lucru, de ce surrounding, de ce din jur. Pot să vă spun. Eu, grupul de la Minsk a spus reîntoarcerea teri teritoriilor uh, care uh, sunt în jurul Nagorno-Karabakh uh, controlului uh, Azerbaijanului. Pentru Nagorno-Karabakh este vorba de aceast, acest statut juridic. O exprimare a voinței care trebuie să se facă în mod obligatoriu. Ceea ce se scris în acest compromis uh, este reluat din protocolul de la Minsk. Deci înseamnă că suntem uh, împotriva propriului text din 2010. Poate că textul din 2010 a fost greșit. E adevărat, este uh, textul grupului de la uh, Minsk, dar argumentele colegii noastre sunt foarte solide. Dacă colegii au negociat uh, un compromis și sunt de acord să schimbe acest uh, uh text și să elimine Surrounding Nagorno-Karabakh, uh, și atunci uh, am fi de acord cu uh, eliminarea acestei părți, surrounding Nagorno-Karabakh. Alminter, deci dacă colegii din PPS și alte grupuri sunt de acord, nu am nimic împotriva schimbării uh, textului. Uh, Aș uh, vrea să fac uh, această propunere, să ne întâlnim uh, raportorii și raportorii din umbră, să discutăm cele două rapoarte și să re, să eliminăm surrounding din compromisul 6 și compromisul 2 pentru Armenia și respectiv Azerbaijan. Am avut și eu rețineri, nici eu nu cred. Suntem Parlamentul European și nu grupul de la Minsk și uh, cred că ar trebui să cerem ceea ce am cerut într-o rezoluție recentă. Vreau să fac acest lucru clar. Ultimul compromis pe care l-am avut a fost negociat între două sau trei grupuri diferite. Grupul meu nu a fost inclus. Apoi am avut uh, o altă întâlnire separată pentru ultima versiune. Am uh, avut această discuție deja și cred că putem să facem cele propuse. Domnule președinte, spune domnul Cucan, vreți să ne explicați de ce nu punem retragerea uh, forțelor din uh, toate teritoriile și ne spuneți că este exprimarea grupului de la Minsk. Aș vrea să aud care este argumentul. Pot să vă spun că documentele Națiunilor Unite conțin Uh, redactarea sau formularea toate teritoriile, all territories. Aș vrea să cer o explicație. De ce le cerem să rămână acolo? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Covacev. Într-adevăr, comisia noastră nu trebuie uh, să se poarte ca în un uh, elefant într-un magazin de porțelanuri. Cred că mandatul nu este, din păcate, al comisiei noastre. Uh, mandatul a fost dat președinților uh, uh, grupului de la Minsk de către OCDE. avem acolo uh, declarația de la Madrid în legătură cu aceste principii. Dacă vrem să fim mai înțelepți și să gândim ca europeni că avem alte instrumente, ar trebui să acționăm ca atare. Dar cred că am distruge mai mult decât să ajungem la o rezolvare a acestui conflict. Așa încât uh, insist să menținem uh, uh, formularea din compromisul 6, respectiv compromisul 2. Vă mulțumesc! Domnule președinte, după cum uh, putem vedea, cea mai mare problemă aici o reprezintă compromisul 2 în raportul privind Azerbaijanul uh, și șase în textul privind Armenia. Trebuie să spun că îl susțin pe domnul Brock, sunt de acord cu el. Nagorno-Karabakh ar fi putut să rămână în afară în acest context. Am dorit acest lucru inițial, însă celelalte grupuri au făcut presiuni pentru includerea aici și iată, așa avem acest text. Ieri am uh, hotărât ca în compromisul 2 privind Azerbaijanul să avem un vot pe părți. Susțin prima parte Apoi, în partea a doua, avem uh, probleme legate de Nagorno-Karabakh și grupul meu nu este de acord, nu este în favoarea aceasta. Uh, Uh, cer să se elimine ultima parte a textului și apoi nu suntem de acord cu asta. Este sarcina grupului de la Minsk, trebuie să hotărască acest lucru, iar noi, dacă vrem să avem o poziție ca Parlament European, putem să avem, dar nu cred că putem să rezolvăm prea mult în această chestiune. Și aș vrea să repet încă o dată. Raportul privind Azerbaijanul și compromisul 2 din acest raport partea de început, susțin această parte și Uh, pot să o citesc, uh, dacă mă ascultă și președintele. Am propus să fie un vot separat în ceea ce privește amendamentul de compromis numărul 2 privind raportul privind Azerbaijanul. La începutul acestui compromis punem plus și minus la sfârșitul acestui compromis. La sfârșitul compromisului uh, sunt cantonate toate dificultățile cu care ne confruntăm. Dar sigur, asta este uh, la latitudinea uh, raportorilor grupului și raportorilor din umbră sunt probleme legate și de cheltuielile militare folosite de Azerbaijan. Însă mai este și aspectul celălalt. Sunt multe țări europene care vând arme. De ce fac asta? Apoi, ca să răspund doamnei Lunacek, sunt uh, de acord uh, cu uh, trimisul special pentru a investiga probleme legate de drepturile omului și apoi o altă problemă legată de amendamentul numărul 1 nu știu cine va hotărâ asupra uh, referendumului, dar din moment ce am inclus asta și în raportul anterior, am văzut asta și aici. Vă mulțumesc. Domnul Tenac, vorbesc uh, în numele raportorului grupului meu. Compromisul 6, respectiv 2, uh, uh, este inacceptabil, dar dacă uh, Uh, ar trebui, am uh, putea să avem un uh, vot separat și să eliminăm toate criteriile grupului de la Minsk și să vorbim de principiile generale și de întâlnirea de la Aquila. Uh, sunt de acord cu cele spuse de domnul Cucan, însă uh, formularea folosită de Națiunile Unite datează de acum 20 de ani, când nu erau perspective de rezolvare imediată a uh, crizei conflictul nu a înghețat, ci pericolul este mai mare și grupul de la Minsk are o abordare pragmatică, să găsească o soluție cât mai repede cu putință. Uh, sau uh, punctul de vedere al domnului Provera. Știm că frontierele și frontierele internaționale uh, sunt o discuție mereu prezentă și ceea ce cere grupul de la Minsk poate fi făcut dacă există voință de ambele părți. Dacă schimbăm frontierele, nu se va întâmpla aproape nimic dacă retragem toate trupele, s-ar putea să subminăm uh, securitatea Armeniei. Uh, uneori uh, nu suntem realiști, nu o să obținem nimic, mă tem. Așa încât salut remarcele constructive făcute de Joe Linen, de președintele Brock, în ceea ce privește amendamentele ridicate în discuție de doamna Uh, luna ce că suntem de acord cu 72, uh, însă, cum am spus, uh, problemele cheie sunt legate de compromisurile 6 și 2. Acestea vin cu un pachet și este singura modalitate de a merge mai departe și nu cred că are sens ca Parlamentul să se gândească că poate să meargă dincolo uh, de uh, cele hotărâte de uh, grupul de la Minsk, care de 20 de ani se ocupă de acest lucru. E o nebunie să ne gândim că putem să mergem dincolo de cele stabilite de grupul de la Minsk. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Tenoc. Vom uh, încerca să avem o discuție în după amiaza aceasta cu raportorii și raportorii din umbră, o ședință separată. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă mă uit la bugetul uh, pentru, la cheltuielile pentru uh, acțiunile militare ale unuia dintre cele două state, îmi dau seama că acestea, acestea sunt la fel de mari ca și cheltuielile militare din celălalt stat și uh, costurile cresc. Ne-am dat seama că am fost de vreo câteva ori în pragul unui război, iar principiile grupului de la Minsk au reușit să creeze un cadru uh, un cadru care nu permitea niciuna dintre cele două părți să treacă la acțiuni violente. Vă rog frumos să vă gândiți din nou la lucrul acesta. A lua poziție vis-a-vis -vis de o parte sau de alta ar duce la izbucnirea unui război în zonă. În ultimii 2-3 ani ne-am aflat de câteva ori în pragul războiului și, prin urmare, acest risc nu ar trebui să ni-l asumăm din nou. Prin urmare, în, la ședința din uh, după amiaza aceasta, pe marginea acestui subiect, vă rog să vă gândiți la acest aspect. Din punct de vedere militar, aceasta este una dintre cele mai uh, volatile regiuni. Domnul Landsbergis a spus foarte clar uh, că implicarea de partea uneia dintre uh, țări va duce la generarea unui conflict armat care nu este în interesul uh, Uniunii Europene. Nu ar trebui să oferim vreun IB vreuneia dintre cele două părți. Nu trebuie să permitem vreunuia dintre cele două state să iasă din cadrul stabilit de grupul de la AMSC. Uh, de la Minsk. Noi nu suntem brațul extins al vreunuia dintre guvernele implicate în discuții. Cred că mă înțelegeți prea bine și vă rog frumos să țineți cont de acest aspect. Prin urmare, compromisul prezentat uh, este unul logic, dat fiind cadrul uh, în care îl discutăm. Nu are sens să renunțăm la vruna sau alta dintre părțile compromisului. Acesta este un avertisment, uh, un avertisment uh, pe care vă rog să-l uh, luați în serios pentru că am senzația că știu despre ce vorbesc. Deci gândiți-vă la lucrurile acestea în momentul în care vă întâlniți în după amiaza asta. Vă mulțumesc foarte mult! Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, domnul Howitt. leave. Mr. Howitt. Domnule Howitt, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, domnule președinte. Nu îmi dădusem seama că doriți să iau cuvântul. V-aș ruga să faceți liniște în sală, pentru că e cam dificil să iau uh, cuvântul acum. Deci vă rog frumos să uh, faceți ordine în sală. You were already successful yourself for that. Da, v-ați descurcat dumneavoastră prea bine în a face liniște în sală. De obicei, domnule președinte, se folosește ciocănelul. Bine, o temă care poate nu va fi la fel de controversată ca cea pe care tocmai am discutat-o, dar care merită importanță, este raportul anual privind drepturile omului în lume. Am discutat această temă în uh, subcomisia privind drepturile omului și uh, dați-mi voie să vă spun că colaborarea cu raportorii din Umbra a fost una fructuoasă. În uh, timpul alocat nou astăzi, dați-mi voie să mă concentrez asupra elementelor esențiale din raport. E vorba despre inovație și idei noi. Dar bineînțeles că voi fi dispus să, răspuns, să răspund la toate întrebările specifice pe tema compromisurilor sau pe tema anumitor uh, amendamente. În introducere, dați-mi voie să spun că înțelegem cu toții problemele legate de calendar. Nu este vorba despre probleme ale Parlamentului European, ci problemele cu care se confruntă SAE și Consiliu. Dați-mi voie să spun că sunt foarte încântat de faptul că am reușit să depășim aceste impedimente și că am reușit să ne ocupăm într-un final de detaliile specifice legate de drepturile omului. SAE și un altul reprezentant ne-au spus clar că au învățat uh, lecțiile de anul trecut și uh, că anul viitor lucrurile vor merge mult mai lin. În uh, subcomisia pentru drepturile omului și în această comisie s-au prezentat rap rapoarte foarte severe, severe cu privire la drepturile omului. Vreau să vă amintesc raportul domnului Dörfler, raportul Kaiser, de Kaiser privind democratizare, uh, Uh, raportul doamnei Hautala, raportul de anul trecut cu privire la Indo- uh, cu privire la, la uh, integrarea europeană și uh, drepturile omului, etc. Deci toate aceste rapoarte au fost incluse în raportul meu. Nu încerc să le modific în niciun fel, ci îmi doresc ca toate propunerile să fie puse în aplicare într-un final. Uh, prin urmare, nu pot decât să-i salut pe colegii care au uh, depus eforturi pe marginea acestor rapoarte. Dar haideți să trecem acum la ideile inovatoare care sunt incluse în acest raport. În aliniatul 84 vorbim despre nevoia ca Uniunea Europeană uh, să învețe din lecțiile trecutului. Uh, Uniunea Europeană a fost foarte apropiată de regimuri totalitare, ne amintim de Libia, și uh, tocmai de aceea uh, e clar că trebuie să prevenim apariția unor greșeli de acest gen pe viitor. În aliniatele 1 și 2 spunem clar că trebuie să ne ridicăm la nivelul uh, așteptărilor în ceea ce privește combaterea încălcărilor drepturilor omului în Uniunea Europeană. Asta dacă ne dorim să promovăm drepturile omului în exterior. Ne gândim în special la problema azilului și uh, cer Comisiei și uh, Parlamentului European să susțină propunerile noastre pe marginea acestor subiecte. La liniatul 4 cerem o accelerare a procesului de uh, aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Din păcate, există o atitudine obstrucționistă a anumitor state membre ale Uniunii Europene în acest sens. Seara trecută am uh, cerut uh, doamnei Ashton să numească o persoană responsabilă pentru uh, aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acesta ar fi un pas înainte pentru că până în momentul de față nu am avut un astfel de reprezentant. Ar fi o mare uh, reușită și uh, tocmai de aceea am pus accent pe acest subiect în cadrul dezbaterii cu un altul reprezentant. Și menționăm acest subiect și în cadrul raportului uh, nostru, cerem acolo o serie de caracteristici ce trebuie să fie în, îndeplinite. În 12 și 34 uh, vorbim despre toate acordurile internaționale care nu trebuie să fie în uh, contradicție cu angajamentele UE în ceea ce privește drepturile omului. Vorbim de asemenea despre mecanismele de suspendare și despre toate uh, Uh, toate, toți pașii care trebuie să fie întreprinși pentru a atinge acel, pentru a realiza acele mecanisme de sus, suspendare. Vorbim despre asta la aliniatele 14 și 18. La 16 vorbim despre integrarea uh, Uniunii Europene în Consiliul pentru Drepturile Omului în contextul relațiilor noastre externe cu uh, statele terțe. Ne dorim ca statele partenere Uh, din afara Uniunii Europene să fie evaluate uh, într-o manieră specifică. În 24 vorbim despre politicile ce trebuie să fie implementate după, în legătură cu fiecare misiune a UE de observare a alegerilor. Avem nevoie de um, rapoarte de progres uh, pe care le cerem, după cum spuneam, în două 28. În 30-38 vorbim despre dialogul defectuos cu privire la drepturile omului, dialog uh, inițiat de Uniunea Europeană. De cele mai multe ori aceste dialoguri nu dau rezultatele cerute sau necesare. Spunem că Uniunea Europeană trebuie să aibă obiective cât se poate de clare în momentul în care se angajează în astfel de dialoguri și spunem de asemenea că ar trebui să existe concluzii în cadrul grupului de lucru care să fie raportate după fiecare dialog în în parte. De asemenea, atragem atenția asupra faptului că SAE încalcă în momentul de față orientările generale, atât în ceea ce privește evaluarea dialogului, cât și în ceea ce privește implicarea societății civile în acest dialog și cerem ca liniile de orientare să fie respectate. În 41 avem o o, sau solicităm o inițiativă majoră care să fie, să fie întreprinse uh, de cele patru uh, dintre țările partenere europene învecinate care nu au semnat protocolul opțional la Convenția împotriva torturii. În 54, uh, în 55, îmi cer scuze, stabilim faptul că e clar că uh, toate strategiile privind drepturile omului vor fi uh, considerate a fi uh, acte delegate. Deci e foarte important uh, ca să fie acte de punere în aplicare și nu acte delegate, pentru că implicarea Parlamentului European este absolut esențială. De asemenea, cerem implicarea Parlamentului European în momentul în care SAE încearcă să pună în aplicare anumite strategii privind uh, drepturile omului. În 66 atragem atenția asupra faptului că uh, Anul acesta aniversăm rezoluția 1335 a Organizației Națiunilor Unite. Cerem statelor membre să pună pe picioare planuri de acțiune, pentru că acestea nu au fost create până în momentul de față și, de asemenea, considerăm că aceste uh, această convenție împotriva violenței împotriva femeilor trebuie să fie semnată de absolut toate statele care participă la anumite misiuni ale Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să semnăm convenția privind uh, combaterea căsătoriilor forțate. În 68 până la 72 Cred că pentru prima dată includem o secțiune cu privire la internet și drepturile omului prezentăm sugestii uh, practice pentru înlăturarea cenzurii uh, uh, sistemelor totalitariste. Aceste sfaturi ar putea fi implementate de către Uniunea Europeană în cadrul acțiunilor comerciale. De asemenea, susțin cu tărie cadrul ONU cu privire la afaceri și drepturile omului, care a fost creată de creat de către uh, profesorul John Recchi, care a fost uh, invitat de două ori în fața Parlamentului European. De asemenea, tot aici susținem uh, principiul raportării integrate făcute de către companii și, de asemenea, respectarea propunerilor incluse în studiul de la Edinburgh. Toate acestea sunt prezentate în raportul anual al Consiliului. Și mai apoi, la de la 82 până la 98 ne referim la politica strategică a Uniunii Europene privind drepturile omului. Am decis ca acest raport anual să fie folosit de Uniunea Europeană, de Parlamentul European pentru a-și aduce aportul la, acest, la această politică strategică. Spuneam că nu, nu vom crea uh, o rezoluție pe această temă, însă vom încerca să influențăm politica strategică, iar doamna Ashton sprijină această poziție a Parlamentului European. Noi aici cerem grupului uh, de muncă pentru drepturile omului să aibă o reprezentare uh, stabilă la Bruxelles. Întâlnirile trebuie să fie organizate la Bruxelles, așa cum uh, se practică de obicei în momentul în care se vorbește despre anumite, despre alte probleme. Nu are niciun sens să ne întâlnim în alte uh, în alte capitale. Cerem ca după fiecare dialog să fie creat un, uh, un fel de set de concluzii. De asemenea, cerem ca un uh, raport cu privire la drepturile omului să fie creat uh, în urma fiecarei misiuni a UE în afara Uniunii Europene. Ne cerem ca standardele folosite în aceste rapoarte să fie consistente și consecvente. Cerem, practic, stimularea uh, organizațiilor societății, societății civile, care ar trebui să fie partenerii noștri în uh, dialogul uh, inițiat. Noi considerăm, de asemenea, că discriminarea trebuie să fie eliminată din uh, toate procesele europene și cerem, de asemenea, ca aceste discriminări să fie clar sancționate în momentul în care ele apar. Ne cerem ca aceste sancțiuni, sancțiuni să fie severe, foarte severe și uh, disuasive de asemenea. cerem de asemenea o, un rol mai puternic pentru Parlamentul European. Poate unii dintre dumneavoastră consideră că această dorință a noastră este practic o dorință arogantă, dar nu e nici pe departe așa. Noi considerăm că acest raport trebuie să pună mai mult accent pe responsabilizarea Uniunii Europene în cadrul politicilor uh, sale. Acesta este, de fapt, rolul Parlamentului European sau pentru atingerea acestei, acestui obiectiv, Parlamentul European trebuie să fie implicat. Dacă vă uitați la aliniatul 98, vă prezint acolo câteva dintre mecanismele pe care le are Parlamentul European la dispoziție pentru a crește gradul de răspundere a instituțiilor europene. Sunt foarte încântată de faptul că am avut parte de muncă asupra acestui raport și sunt absolut convins că toți colegii mei sunt pasionați de, de acest subiect. Prin urmare, raportul meu îl prezint în fața dumneavoastră al tuturor și sper din tot sufletul că mă voi putea bucura de sprijinul dumneavoastră în momentul în care mâine vom procede la vot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Chciałbym zwrócić uwagę na to... Domnul Grzyb. Odmienny tryb pracy nad akurat... Avem un ritm de lucru foarte diferit în ceea ce privește acest raport anual. E vorba de un raport anual referitor la anul 2010 finalizăm aceste lucrări, deci, în 2012. Anul trecut am, ar fi trebuit să finalizăm această lucră și anul, acest lucru și anul acesta să ne aplecăm asupra anului 2011. Însă acest lucru este legat de circumstanțe, de faptul că, printre altele, așteptăm ce va fi uh, uh, inclus în comunicarea uh, președintelui. Deci toate aceste propuneri privind drepturile omului, propuneri făcute de Uniunea Europeană. Se dorește o abordare mult mai eficientă. Așadar, acest raport este, într-un fel, un mix, o combinare de diferite elemente referitoare la drepturile omului și cred că această versiune finală ce ne-a fost uh, prezentată de domnul Howitt este un text uh, foarte bun, un document bun. Au fost depuse mai bine de 300 de amendamente și au fost uh, adoptate amendamente de compromis grație bunăvoinței colegilor așa încât am putut să completăm raportul. Uh, uneori s-a uh, cerut uh, un vot pe părți în cazul unor amendamente și în numele PPE-ului recomand să votăm pentru ansamblul compromisurilor, cu excepția unor elemente care vor fi supuse unui uh, vot pe părți. Aș dori să subliniez această sistematizare din raport. Se vorbește aici de diferite probleme legate de drepturile omului pe care le-a enunțat și raportorul. În majoritatea cazurilor s-a reușit să se găsească soluții ce permit acordarea unui sprijin pentru conținutul uh, raportului. Elementele care nu se regăsesc în text și o să fac uh, trei cereri de amendamente orale. Unul foarte scurt se referă la menționarea diferitelor soluții ce au fost uh, propuse de doamna Catherine Ashton Aș dori ca societatea civilă să fie și ea legată de Fondul European pentru Democrație. Trebuie să legăm cele două aspecte. Apoi, în al doilea rând, cred că ar trebui să arătăm foarte clar în amendamentele de compromis că discriminarea creștinilor uh, în toată lumea ar trebui să apară în raport sau în amendamentele de compromis. Vorbim de discriminarea la care sunt supuse minoritățile uh, religioase. Trebuie să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în Nigeria și în textul rezoluției am dorit să se vorbească de minoritatea uh, creștină. Un amendament uh, oral pentru mine este un, un lucru important, pentru că primăvara arabă ne-a demonstrat că ceea ce are loc urmare acestei uh, primăveri uh, arabe, uh, în speță pentru copții din Egipt, nu este un lucru pe care l-am fi așteptat. Felul în care sunt tratate în momentul de față minoritățile religioase. Există și o altă dezbatere, ceva mai uh, cuprinzătoare, mai largă, în legătură cu pedepsa uh, cu moartea, care a fost pronunțată recent pedapsa cu moartea nu ar mai fi uh, trebui, nu ar trebui să mai fie uh, utilizată, suntem cu toții de acord, ar trebui să fie interzisă peste tot, însă există în continuare țări în Europa care uh, aplică pedapsa cu moartea. Inform, informațiile pe care le-am uh, primit arată că normele minime în ce privește drepturile familiei nu sunt uh, Uh, îndeplinite, pentru că familiile nu pot să uh, recupereze uh, corpul persoanelor omorâte. Am vrea să depunem un amendament oral care să meargă în această direcție, astfel încât să se respecte normele minime. Am terminat, domnule președinte, vă mulțumesc. Ați vorbit aproape șase minute. Are cuvântul domnul Danțchis. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că se pot spune multe lucruri despre acest raportor. Din punctul meu de vedere, ca raportor din umbră, este un raport important, a fost o mare plăcere, eu fac parte și din Comisia Libe. Raportul este unul coerent, cuprinzător, în același timp, când se pare că este bine echilibrat, ia în considerare și reconciliază sensibilități opuse. Știm că uh, interpretarea unor lucruri mai uh, sensibile este greu de găsit un numitor comun de multe ori. Dar eu cred că valoarea și forța acestui raport și modul în care totul a fost uh, a fost, cu modul în care s-a procedat, a făcut ca acest raport să fie atât de cuprinzător. Cred că acest raport anual transmite un mesaj foarte clar că drepturile omului devin un discurs politic uh, Uh, împărtășit de către toți uh, actorii politici din Uniunea Europeană. Eu cred că discursul cu privire la drepturile omului devine o, o, o avertizare în, domeniu, în, în ceea ce privește uh, încălcările drepturile omului, dar și o avertizare către regimuri totalitare. Cred că trebuie din nou și din nou să uh, venim cu um, cu constatarea că oricât de democratic și de dezvoltat ar fi un stat, niciun stat nu poate să se uh, declare superior în ceea ce privește drepturile omului, demnitatea umană și așa mai departe. Pentru că drepturile omului nu sunt proprietatea statului. De aceea, pe scurt, aș spune că a fost o plăcere să cooperez la acest raport și cred că am obținut maximul posibil în cadrul acestui raport. Bineînțeles, unele lucruri mai trebuie să fie discutate în viitor. Niciun raport nu va putea acoperi uh, întreg, uh, întreaga panoplie de aspecte. Însă, având în vedere dezbaterea pe care am avut-o, acest raport este unul foarte valoros și care vine exact la momentul oportun. Mulțumesc! Thank you, Mr. President. I'd like to thank uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca excelentă depusă. Este ceva ce a făcut ca acest raport să fie cuprinzător, constructiv Uh, echilibrat, dar totuși uh, îndrăzneți cu propuneri proactive. Spunem clar că dorim uh, ca drepturile omului să nu fie pur și simplu uh, ceva adăugat, ci să fie ceva ce face parte uh, din toate uh, politicile europene, energie, comerț, dezvoltare drepturile omului trebuie să fie un factor pentru coerența căutată de Uniunea Europeană. Am depus o serie de amendamente, însă sunt foarte mulțumită de modul în care uh, raportorul și raportorii din umbră au lucrat uh, și au uh, preluat aceste amendamente în amendamente de compromis. Actele delegate, de asemenea, un element esențial uh, Uh, Fondul uh, European pentru Drepturile pentru Democrație este un instrument, trebuie să fie un instrument nebirocratic și nu ar trebui să uh, ia din fondurile existente pentru democrație și drepturile omului. Ar trebui să fie fonduri adiționale. Apoi, în ceea ce privește alegeri, pentru că o parte din banii pe care îi cheltuim în acest domeniu merg la alegeri, Trebuie să ne asigurăm că procesele electorale pe care le observăm uh, duc la, o, la progresul democrației și a statului de drept și nu servesc pentru a uh, legitima uh, autocrați. Și, bineînțeles, există contribuții importante în ceea ce privește drepturile femei, ale copiilor. Am solicitat ca o parte din acest raport să sublinieze ceea ce s-a făcut în ceea ce privește drepturile copiilor, uh, minorități, minoritățile religioase și toate celelalte minorități. Și de asemenea o contribuție pentru revizuirea strategică a mecanismului pentru drepturile omului și a Serviciului European de Acțiune Externă în domeniul uh, drepturile omului. Sunt propuneri pozitive și cred că acest document va constitui baza muncii noastre în anii viitori. După cum a spus colegul Danchis, uh, munca nu este terminată, dar avem o bună bază pentru viitor. Nu numai pentru analiza drepturi, respectării drepturilor omului în 2010. Mulțumesc! Pe scurt, domnule președinte, grupul ECR sprijină acest raport al domnului Howitt. Am lucrat împreună cu Richard um, de mulți ani pe acest domeniu. Nu vom uh, sprijini toate amendamentele de compromis, cum ar fi a doua parte din compromisul 1, care mi se pare că condamnă prea mult anumite state membre. Ne abținem la compromisul 11, pentru că mi se pare prea prescriptiv, uh, nu, și provoacă dileme în statele membre, conf se confruntă cu statele membre și Consiliul. La compromisul 23 vom depune amendamente orale pentru a sprijini poziția declarată de raportorul din umbra al PPE de a asigura, de a proteja uh, comunitățile creștine din statele din uh, Orientul Mijluit Uh, mijlociu, cum ar fi uh, copții. La compromisul 18 referitor la pedepsa capitală și pe uh, compromisul 31 referitor la avort, grupul meu în mod tradițional are un vot liber și, în mod, și fiecare membru va vota după cum consideră că este corect. Aceasta este poziția ECR. <clears throat> Înainte de toate să-l felicit pe domnul Howitt pentru raport. Ca autor al opiniei uh, DEVE uh, asupra acestui subiect, uh, aș vrea de asemenea să-i cer domnului Howitt și celorlalți colegi din AFET să examineze cu un ochi binevoitor sugestiile care figurează în textul pe care l-am adoptat în DEVE Bineînțeles, nu e vorba de, o, de a face plăcere colegilor din DEVE, însă, obiectiv vorbind, aceste sugestii sunt în acord cu logica tratatului de la Lisabona de a avea o politică externă coerentă. Vreau în această perspectivă să subliniez că noua strategie prezentată în comunicarea comună privind drepturile omului și democrația în centrul acțiunilor externe ale Uniunii e binevenită întrucât se înscrie într-o strategie integrată privind drepturile uh, omului care acoperă întregul spectru al politicilor uh, Uniunii. Rămân însă, desigur, multe de făcut pentru a, ajunge ca această strategie integrată să devină o realitate și voi releva aici doar câteva aspecte. A spune în acest sens, pentru a sublinia înainte de orice, faptul că sprijinul bugetar ar trebui să fie mai strâns legat de situația drepturilor omului și de situația guvernanței din țările beneficiare. Trebuie să subliniez de aceea Eh, din nou, am mai făcut-o și altă dată, că avem nevoie de criterii mai detaliate pentru acordarea sprijinului bugetar. Un alt punct esențial, deși știu e dificil de evocat într-o perioadă de, de criză, dar eh, eu eh, cred că e absolut necesară creșterea finanțării mecanismelor de sprijin pentru democrație și drepturile omului, deoarece ele sunt mijloace concrete pentru promovarea de către Uniune a democrației și uh, uh, drepturilor. Uh, în fine, aș spune că e foarte important să cerem Comisiei și Serviciului pentru Acțiune Externă să lanseze un proces de reflexie despre modalitățile în care se poate asigura o mai bună continuitate între dialogurile asupra drepturilor omului cu țările terțe și, respectiv, cooperarea pentru dezvoltare. Mulțumesc mult! Sir. Sir Graham. Thank you, Elmar. Thank you. Um, I Graham Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru raport. Aș dori să fac de asemenea două comentarii. În primul rând, mi se pare că uh, coerența, consistența trebuie să fie un punct central în acest sens. Uh, în drepturile omului și în modul în care uh, procedăm, uh, e bine, coerența este esențială, pentru că am văzut un raport al Consiliului cu privire la modul în care sunt abordate drepturile omului vom uh, putea avea succes numai dacă suntem consecvenți, fie că vom fi prietenoși sau nu cu cei despre care vorbim. Când ne uităm la Orientul Mijlociu, nu putem vorbi despre încălcările drepturilor omului numai în Siria și în Egipt, și să nu spunem nimic despre Arabia Saudită. Cred că este un domeniu în care putem învăța foarte mult de la americani dacă ne uităm la um, proiectul de lege Sergei Magnitsky referitor la statul de drept um, și vedem cum ei iau un uh, exemplu de încălcarea drepturilor omului și să facă o lege pe această bază, este un exemplu bun pe care am putea să-l urmăm în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, accesul nostru la Curtea pentru Drepturile Omului este importantă și regret că, la fel ca și dumneavoastră, lipsa de voință a unor regimuri de anumită culoare politică din Regatul Unit și din Franța de a, a adera la a, uh, această convenție drepturile omului nu sunt importante numai în domeniul în care, pe care le-am discutat cu doamna Ashton, uh, respectiv la ceea ce va face reprezentantul special în, uh, ex, în domeniul extern. Este vorba și de uh, rolul la nivel intern, formarea cu privire la drepturile omului, integrarea agendei drepturilor omului în toate politicile și, în general, consolidarea capacității Uniunii Europene de a face față acestor subiecte. Sper că doamna înalt reprezentant va considera ca fiind sarcina sa uh, să convingă statele membre să uh, depună uh, presiune asupra statelor unite pentru a um, uh, a deveni parte la Curtea Penală Internațională. Exporturile de arme, după cum spune și raportorul, sunt ceva foarte, un aspect foarte important sunt cât se poate de, de acord cu declarația raportorului că trebuie acordată mai multă atenție monitorizării, implementării uh, poziții comune din 2008 uh, este esențială pentru că multe încălcări ale drepturilor omului nu ar putea fi uh, duse la bun sfârșit fără armele pe care unele dintre statele membre le vând în întreaga lume. Mi se pare că trebuie să urmăm sugestia raportorului de a urma propunerea doamnei înalt reprezentant de trei uh, direcții. Vom uh, permite să avem, să ne concentrăm în mod specific asupra unor domenii unde există preocupări specifice. Și în viitor ar trebui să fim la curent cu ceea ce se întâmplă în lume. În concluzie, domnule președinte, aș dori să felicit raportorul și raportorii din umbră și să-mi exprim sprijinul pentru acest raport. Domnul Tanak, pe scurt, în numele grupului ECR, domnul Graham mi-a tras atenția asupra unui punct, și anume aliniatul 4, care este neobișnuit uh, și poate chiar ironic, având în vedere faptul că autorul vine din Regatul Unit. Este un aliniat care critică Franța și Regatul Unit referitor la accesul la, la devenirea uh, din partea Uniunii Europene parte la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Um, noi suntem de acord în acest sens. Noi, conservatorii, suntem uh, din principiu împotriva acestei um, aderări a Uniunii Europene la Convenția Europeană. Credem că se va crea confuzie, suprapuneri, competiții de jurisdicție între Curtea Europeană de Justiție și Curtea Drepturilor Omului. Uh, nu le place deloc abordarea. David Cameron, având în vedere faptul că uh, Uh, Regatul Unit are președinția uh, Consiliului uh, Europei, dorește să reformeze curtea. Mă tem că avem o poziție foarte clară în acest sens și cred că Richard, cuvântul obstruction, o atitudine obstrucționistă, este o alegere nefericită. Mulțumesc. It's a great committee this because where we disagree with each other there's a high uh, este o comisie extraordinară pentru că chiar dacă uneori nu um, suntem, suntem uh, uh, de acord, până la urmă avem multe puncte în comun. Nu știu dacă reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă este aici. Este cineva din partea acestui serviciu? Uh, Vă rog să spuneți da sau nu dacă este un reprezentant al acestui serviciu. Nu. Deci o să uh, răspund uh, în urma uh, dezbaterilor. În legătură cu uh, calendarul sunt de acord uh, este uh, foarte uh, neplăcut această decalare uh, pe care a uh, menționat-o. Sper că vom uh, reuși să depășim acestui, acest moment și îi mulțumesc domnului Ji pentru uh, spiritul uh, în care a lucrat la acest raport. Știți ce sprijin v-am dat dumneavoastră, grupului dumneavoastră și acestui raport. Vreau să spun cât de mult respect contribuția grupului dumneavoastră în acest proces. În ceea ce privește cele trei uh, amendamente orale, uh, susțin ceea ce a spus în legătură cu pedepsa capitală în Belarus, și v-am rugat să faceți un text, să uh, îl formulați, ați făcut acest lucru, ați spus niște lucruri pertinente în această privință. Apoi, în ceea ce privește al doilea amendament oral, vreau să vă spun că cred că trebuie să uh, propunem uh, o, o anumită formulare pentru că nu s-a convenit asupra niciunei uh, acțiuni. Însă sunt de acord uh, cu acest amendament oral. Poate că putem să facem un schimb de opinii rapid să vedem ce putem face. Uh, problema care se pune însă și cred că înțelegeți uh, acest lucru, înțeleg importanța pe care o acordați uh, felului în care a fost formulat uh, textul de la 23 și 24 în legătură cu uh, persecuțiile la care sunt supuși copții. Sigur că acest lucru este legat de libertatea credinței și a religiei. Sunt recunosc că uh, grupul nostru are un scop și am auzit ceea ce a spus uh, domnul Teană, că nu sunt împotriva uh, acestora, sunt și eu creștin și uh, nu sunt deloc de acord cu uh, persecuțiile la care sunt uh, supuși creștinii. Cred că uh, este în interesul uh, Parlamentului uh, să se facă o referire generală la persecuțiile împotriva tuturor minorităților religioase și să nu selectăm o anumită minoritate. Uh, Aș vrea să mă întorc la rezoluția din uh, ianuarie anul uh, trecut în legătură cu uh, libertățile uh, religioase, uh, unde se uh, vorbea de persecuțiile religioase în general. Regret că trebuie să spun, uh, din uh, motive pe care am încercat să le explic, uh, Uh, cu mult respect, nu pot să susțin amendamentul oral pe care uh, l-ați menționat. Și uh, aceleași argumente pot fi aduse de domnul Dansky. Cred că nu am ajuns la un consens în această privință, însă suntem dispuși să discutăm cu grupul dumneavoastră. Propunerea mea este să vă întoarceți la rezoluția din ianuarie 2011 și să găsiți acolo o formulare acceptabilă care să uh, ilustreze uh, punctul de vedere general. Mulțumesc uh, foarte mult pentru cele spuse și mulțumesc uh, domnului Donski care a fost uh, un raportor din umbră cu care am lucrat uh, foarte bine domnului Tanak, colegul și prietenul meu, este o ironie, nu așa? Faptul că dorește să elimine elementul din raportul meu care se refere la urmările uh, referitoare uh, la repatrierea uh, temporară. Uh, spune că acum sunt antibritanic pentru că am menționat uh, Regatul Unit uh, una uh, din Regatul Unit este una dintre cele două țări care se opune aderării la Convenția privind drepturile omului. Sper că am fost consecvenți uh, în faptul că am militat pentru drepturile omului și nu am pus uh, interesele țării înaintea uh, drepturilor omului. Dacă există încălcări uh, ale drepturilor omului, uh, cred că acestea trebuie să aibă prioritate. În ceea ce privește votul liber, cred că mulți uh, susțin compromisurile 18 și 21. Compromisul 21 este foarte atent formulat, uh, este referitor la avort, uh, este vorba de sănătatea femeilor și sănătatea reproductivă, este menționat acolo și știu că sunt mulți care vor susține. Domnului Preda uh, a plecat, mi-a dat uh, avizul uh, cel mai cuprinzător din partea Comisiei DV pe care l-am văzut. Am încercat să îl includem într-un amendament 30. Timpul este foarte scurt. O să răspund și lui Graham Watson. Mulțumesc pentru ceea ce a spus și pentru contribuția sa. Rezoluția lui Graham Watson în ceea ce sancțiunile a fost uh, elaborată și depusă după ce am început elaborarea uh, raportului. De aceea nu există o referire la ea, așa încât o să discut cu secretariatul să văd dacă nu putem avea un amendament uh, oral care ar putea să întărească acest raport. Sunt de acord cu ceea ce a spus astăzi și cu ceea ce a spus în acel raport. Sper că putem să lucrăm împreună și cu ceilalți ca acest aspect referitor la sancțiuni să devină o realitate. Sper că înțelege ceea ce am spus. Uh, Uh, trebuie să avem o abordare uh, treptată, graduală. Și aș dori să procedăm așa. Apoi, există și uh, un aspect destul de delicat în discuție. Apoi, în ce civește uh, curtea penală, sunt de acord cu ceea ce s-a spus rog să ia notă de faptul că există state membre care nu au uh, acorduri uh, cadru și uh, o implementare la nivel național uh, a curții uh, uh, penale internaționale. Uh, Sunt uh, de acord uh, cu cele spuse în legătură cu uh, America și sistemul generalizat de preferințe plus. Cred că întâi trebuie să ne facem temele aici, acasă, în ceea ce privește CPI. Vă mulțumesc foarte mult! Punctul 8. Doamna Vaidere. Dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Asistența macrofinanciară este un instrument de politică externă care a fost lansat în 1990 pentru a da asistență terțelor țări uh, care au probleme de deficit bugetar. A fost uh, uh, un instrument util Uh, mai ales pentru Tajikistan și Kirghistan. 23 de țări au beneficiat de asistența macrofinanciară. 7,2 miliarde uh, de euro, granturi uh, sau împrumuturi sau o, un mix a celor două instrumente au fost legisl decizii legislative de la caz la caz și o procedură care ia timp, procedură ce a fost criticată, pentru că nu, s-au, nu au fost alocați bani atunci când era uh, urgent nevoie de ele. Parlamentul cere o procedură mai rapidă însă Comisia a propus doar dispoziții de ordin general în ceea ce privește asistența macrofinanciară. Textul este bine intenționat, însă am adăugat câteva amendamente substanțiale și o să încerc să le explic uh, succint. În primul rând, definiția țărilor eligibile am uh, listat uh, potențialii candidați și țările din vecinătate ținând cont de importanța strategică a terțelor țări, care nu a fost suficient de concretă și care putea să acopere aproape orice țară din lume, uh, reducând astfel disponibilitatea asistenței macrofinanciare pentru țările care au nevoie uh, cel mai mult de aceasta. E vorba, vorba de 0,7 miliarde pentru perspectiva uh, financiară actuală. 207 uh, Apoi, uh, legi, procedura legislativă. Am susținut propunerea Comisiei de a înlocui sistemul existent cu procedura de comitologie, prin care propunerile Comisiei vor fi prezentate unei comisii formată din reprezentanța statelor membre și să fie adoptată cu majoritate uh, calificată ca act de implementare. Chiar dacă această procedură exclude Parlamentul, este singura modalitate ca instrumentul să fie mai uh, uh, eficient și să accelereze procesul decizional. E vorba de uh, criterii clare pentru alocarea acestor fonduri. În plus, având în vedere că în anume cazuri ar putea fi nevoie de excepții, am sugerat ca în cazuri excepționale și bine justificate, o țară terță poate să fie considerată a fi eligibilă pentru acest instrument financiar, însă în astfel de cazuri trebuie să avem o procedură de la caz la caz a actelor delegate cu uh, Parlamentul European uh, și decizia acestuia sau uh, prin veto. Acest lucru este explicat în detaliu în articolul 11a. În al treilea rând, am uh, specificat rolul uh, Serviciului European de Acțiune Externă uh, prin consultări și decizii, de pildă pentru suspendarea fondurilor și analize periodice prin care Parlamentul și Consiliul trebuie să fie informate propunerea Comisiei nu face referire la Serviciul European de Acțiune Externă, chiar dacă e vorba de un instrument de politică externă și criteriile de legibilitate uh, se referă și la respectarea democrației și a drepturilor omului. În consecință, procedura a fost oarecum derutantă punctele de eligibilitate s-au referit la domenii de uh, politică externă, uh, articolele uh, referitoare la disponibilizarea fondurilor nu fac uh, referire la aceste criterii. Apoi, prin propunerea uh, Comisiei, schimbarea dispozițiilor din Uh, această asistență macrofinanciară uh, expiră la 31 decembrie 2013. Asta este ilogic pentru că ar putea fi adoptate abia în a doua jumătate a acestui an. Ar fi mai eficient să aplicăm schimbarea uh, regulamentului la următorul cadru financiar pentru ca implementarea să fie însoțită de o propunere legislativă de amendamente. Pentru mai multe detalii aveți uh, primul uh, proiect de aviz în fața dumneavoastră și uh, aștept să primesc contribuțiile și opiniile dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Gomez. Sunt recunoscătoare colegei Vaidera pentru ceea ce a făcut și pentru explicațiile date. Cred că trebuie să atragem uh, atenția membrilor la acest regulament pentru că avizul, uh, aș dori ca avizul uh, comisiei noastre să fie mai substanțial. Nu prea îmi plac criteriile uh, menționate aici, care sunt uh, politic, uh, geografic, aproape de Uniunea Europeană. Ce vrea să spună prin asta? Cred că aș dori să fiți uh, ceva mai concret în legătură cu principiile după care trebuie să se ghideze Uniunea Europeană în momentul în care acordă o astfel de asistență partenerilor săi. Uh, principii de bază, cum ar fi statul de drept, combaterea corupției, drepturile omului, sigur, sunt principii generale, dar uh, uh, chiar și justiția socială sau ocuparea forței de muncă. Nu e vorba numai de depășire unei, unei crize a balanței de plăți. Așa încât Uh, asta am dorit să vă spun, e prima oară când am uh, citit acest uh, text, o să-l analizez mai aprofundat și o să discut cu raportoarea. Am dorit doar să atrag atenția altor colegi apoi în ceea ce vește actele delegate. Trebuie să Uh, avem un uh, proces uh, rapid, sunt de acord cu asta. Sigur, Parlamentul trebuie să fie oarecum implicat. E o chestiune importantă. Văd că mai avem câteva zile până la sfârșitul lunii martie pentru a depune amendamente. Cred că uh, comisia noastră ar trebui să uh, facă ceva și nu să se mulțumească uh, să uh, depună un uh, aviz. E o chestiune politică. Domnul Marfro Nicolas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug un lucru. Să spun că dacă analizăm situația bugetare, trebuie să avem bani care să poată să fie utilizați rapid și în mod eficient. Pentru asta este nevoie de o transparență sporită și, de asemenea, procesul decizional nu trebuie să fie prea îndelungat și să ducă la întârzieri. În ceea ce privește contribuția financiară, criteriile pentru acordarea asistenței sunt foarte importante. Grupul socialist, Ana Gomes, a spus este uh, pentru acordarea asistenței financiară terțelor țări, fie că sunt țări candidate sau țări care doresc să devină țări candidate. Aceste instrumente de susținere, de asistență financiară există și uh, trebuie utilizate atunci când o țară este într-o situație de criză, are nevoie de sprijin. Și nu cred că atunci trebuie să uh, ridicăm obstacole în uh, calea acestei asistențe. Serviciul de uh, european de uh, acțiune externă trebuie să se implice mai activ atunci când este vorba de această contribuție. Fiecare dintre țările în uh, cauză. Sigur, avem acolo Uh, misiuni, ambasade și aceste persoane sunt uh, ochii noștri pe teren, dacă putem spune acest lucru, și ele sunt o sursă de informație. Uh, cred că în felul acesta trebuie să folosim uh, cât mai bine informațiile pe care le primim de la aceste surse. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Cazac. Aș dori să salut uh, proiectul de aviz al doamnei Vaidere și împărtășesc uh, multe dintre recomandările sale. Sunt raportor orienta la acest dosar și am publicat proiectul de raport care conține multe idei asemănătoare. Vreau să mă asigur că asistența macrofinanciară urmează tra principiile tratatului de la Lisabona promovând uh, coerența uh, de uh, politici și promovarea obiectivelor legate de drepturile omului. În trecut s-au acordat astfel de ajutoare pentru a fi în interesul Uniunii Europene, asemenea doamnei Vaidere, am introdus necesitatea uh, rolului sporit uh, al Serviciului uh, European de Acțiune Externă, care trebuie să joace un rol mai mare în formularea unor măsuri de politică și a unui memorandum de înțelegere. Este clar că Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să joace acest rol și salut amendamentele în acest sens propuse de doamna Baidere. În ceea ce privește acoperirea de țări, doamna Vaidere a propus să existe uh, acte delegate pentru uh, a treia categorie de țări, care nu sunt uh, țări candidate sau țări din politica de vecinătate, dar sunt totuși aproape de Uniunea Europeană. În practică, Uh, e vorba de republicile din uh, Asia Centrală și în raportul uh, meu recomand să fie adăugate aceste țări ca o a treia categorie de state. Apoi este foarte important să apărăm competențele Parlamentului European hotărârile Comisiei trebuie luate prin uh, acte uh, de implementare pentru a nu lungi acest proces. Uh, cred că acest lucru nu este acceptabil, mai ales având în vedere faptul că uh, Parlamentul are în momentul de față puteri de codecizie uh, în uh, ceea ce privește asistența macrofinanciară, așa cum prevede tratatul de la Lisabona. Parlamentul poate să-și Uh, exercite controlul democratic, instrumentul devine mai rapid și mai uh, eficient, așa cum uh, se dorește din partea multor grupuri de interes. Vreau să îi mulțumesc doamnei Baidere pentru contribuția sa. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! 29 martie, data limită de depunere a amendamentelor, votul în afet, 24 aprilie. Iată, suntem în întârziere, aveți 30 de secunde la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Ele se aliniază la linia directoare pe care mi-o doream eu, pusă în aplicare. Această linie directoare se concentrează pe transparență, pe eficiență. Ei bine, și în acest context uh, trebuie să decidem dacă ne dorim ca Parlamentul European să se implice în fiecare caz în parte sau uh, uh, poate că am putea eficientiza procedura în anumite cazuri, bazându-ne exclusiv pe criteriile respectate de către comisie, după cum spunea doamna Comeș. Spuneam de la bun început că SAE trebuie să, să joace un rol important. De ce? Pentru că această instituție este foarte bine informată cu privire la evenimentele din diferitele state. La rândul nostru, ă, trebuie să obținem și noi aceste informații. Dar în același timp, Dați-mi voie să vă spun că acest instrument este unul minor în comparație cu celelalte instrumente. Acest instrument se adresează doar uh, dezechilibrelor din balanțele de părți, de plăți, pardon. Dar oricum vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și abia aștept uh, amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc! de 5 minute, ministrul afacerilor externe din Somaliland așteaptă în fața ușii, dar uh, doamna Macovei mai are ceva de spus înainte de vizita acestuia. V-aș ruga să ne spuneți câte ceva două minute, poate vom reveni asupra acestui uh, subiect, însă vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Um, so everyone has the, the report. Ați primit cu toții raportul cu privire la Comisia pentru Cooperare Parlamentară. Cu câteva uh, zile în urmă, într-un final s-a ales un președinte în Republica Moldova. Acest președinte este judecător, exercită această funcție de mult timp încoace și înainte de a deveni președintele Republicii Moldova, Moldova a fost uh, președintele Consiliului Judiciar din Moldova. S-au uh, obținut trei voturi în plus din partea comuniștilor. Aceștia au votat uh, împreună cu Alianța pentru Integrarea Europeană și cu socialiștii. În ceea ce privește Transnistria, ce s-a mai întâmplat în ultimul uh, timp? E bine, din decembrie anul trecut avem acolo un nou președinte. Nu mai discutăm cu Smirnov. La Vilnius a avut loc o primă rundă de negocieri, 5 plus, și în ultimele două zile au avut uh, loc o serie de noi ședințe la care au participat uh, uh, Filat și președintele Transnistriei. De asemenea, au fost raportate dețineri sau rețineri eh, ilegale ale unor persoane în Transnistria. Aceste rețineri, încarcerări au fost ordonate de autoritățile transistrene. Mulțumesc! Cred că alegerea unui nou președinte va duce la stabilitate. E o veste foarte bună. Mulțumesc foarte mult. Iar acum dați-mi voie să-l eh, invit pe ministrul de externe să ia cuvântul. Thank you. Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, dați-mi voie să-i urez bun venit ministrului afacerilor externe și al cooperării internaționale din Somaliland, domnul Mohamed Omar. Somaliland colaborează strâns cu Uniunea Europeană în lupta împotriva pirateriei. Subcomisia pentru Securitate s-a ocupat de această temă ieri și, prin urmare, aș fi foarte încântat dacă ne-ați uh, prezenta câteva detalii cu privire la situația din Somaliland, situația politică și economică. Și, de asemenea, aș fi încântat dacă ne-ați spune câte ceva despre părerea dumneavoastră cu privire la stabilitatea uh, Uh, regiunii și, de asemenea, cu privire la combaterea uh, pirateriei. Știți foarte bine că Uniunea Europeană are o misiune în zona și, prin urmare, mă bucur că avem ocazia de a organiza acest schimb de opinii. Știu că veți participa în curând la conferința cu privire la viitorul Somaliei și uh, mă bucur că v-ați alăturat noi, nouă dar de fapt ați revenit uh, cumva acasă pentru că ați uh, locuit timp de 14 ani în Olanda și mai apoi uh, timp de 11 ani ați studiat în Regatul Unit. Mă, mă bucur foarte mult că v-ați alăturat nouă și aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că mi-ați dat oportun oportunitatea de a vă vorbi despre Somaliland. Țara mea are legături strânse cu uh, Uniunea Europeană și salutăm această relație strânsă pe care am reușit să o construim alături de Uniunea Europeană și uh, alături de multe dintre statele membre ale Uniunii Europene. Uh, granițele noastre de acum se datorează faliilor care au apărut în uh, secolul XIX între diferitele colonii uh, sau puteri coloniale europene. Noi am făcut parte din Imperiul otoman și în 1960 ne-am alăturat Somaliei de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Uniunea aceasta însă nu a fost în beneficiul ambelor părți și uh, această uniune a generat multe nemulțumiri. A, a dus la războaie, suferințe, la distrugerea capitalei noastre și la distrugerea vieții cetățenilor din Somaliland. Bătrânii țării mele și reprezentanții uh, mișcării Somaliland s-au întâlnit în 1991 și au declarat independența statului nostru. De atunci încoace, Somaliland uh, este un stat independent, dar în continuare se luptă pentru a obține recunoașterea internațională. Din 1991 până în momentul de față, uh, s-a creat un stat stabil și democrat. Am încercat uh, să reconciliem părțile um, aflate în conflict până în momentul de față și am încercat să ne confruntăm, să, să depășim toate problemele care confrunt, cu care se confruntă Hornul Africii, și anume foamete și piraterie, printre altele. Încercările Uniunii Europene de a ajuta la rezolvarea uh, problemelor dintre Somaliland și uh, Somalia nu au fost uh, încununate de succes, în ciuda tuturor eforturilor. Eforturi depuse atât de Anisom cât și de Uniunea Europeană. Noi în Somaliland am încercat să ne fructificăm, să ne fortificăm granițele, am încercat să eliminăm, să combatem pirateria, am încercat să ne protejăm cetățenii și să creăm structuri interne uh, da, să le permitem celor 3,5 milioane de cetățeni să trăiască în, în pace și să se îndrepte spre prosperitate. Putem să spunem acum că democrația din Somaliland este una funcțională. Am organizat alegeri monitorizate la nivel internațional. Ultima alegere a fost uh, organizată în 2010 și s-a soldat cu un transfer pașnic de uh, putere, a puterii între două partide. Așadar, aceste principii sunt acum uh, încetățenite în uh, societatea noastră, iar uh, tocmai din acest motiv Somaliland încearcă să, alături de comunitatea internațională, să se implice în rezolvarea problemelor din Somalia. Săptămâna, luna trecută, la o conferință la Londra, pentru prima dată președintele nostru a fost prezent la o astfel de conferință internațională și era vorba despre o conferință cu privire la pacea din Sem- Somalia. Am fost încântați de faptul că ni s-a dat uh, posibilitatea de a participa ca parteneri egali la această conferință, iar președintele nostru a prezentat viziunea noastră cu privire la maniera în care poate fi atinsă pacea și stabilitatea în Somalia. Din păcate, com- comunitatea internațională și principiile pe care se uh, își fondează uh, atitudinea și uh, poziția vis-a-vis -vis de Somalia sunt complet uh, greșite. Uh, nu există o, o unitate la nivelul Somaliei, nu există niciun fel de unitate geografică și nici politică. Dacă se pune în continuare accent pe această prezumție greșită, cu siguranță rezultatele care vor fi uh, obținute nu vor fi nici pe departe cele scontate. Noi, uh, în Somaliland, oferim un exemplu clar de cale ce trebuie să fie urmată pentru obținerea democrației. Am încercat să eliminăm conflictele dintre, dintre diferitele clan, clanuri de la bun început și considerăm că această cale urmată de noi este cea mai bună cu putință. Considerăm că aceeași abordare ar trebui să fie pusă în aplicare și în Somalia și am uh, prezentat uh, succesul nostru celor din Somalia. Și uh, Uniunea Europeană are experiențe de acest uh, gen. Uniunea Europeană nu este doar o Uniune a statelor, ci o, și o Uniune a cetățenilor. Nu trebuie să prezint membrilor Parlamentului European cât de importantă este societatea civilă sau crearea unei comunit- uh, comunități civile și societăți civile. Din păcate, societatea civilă a fost distrusă în Somalia. Uniunea Europeană a contribuit la, financiar la organizarea alegerilor din Somaliland în 2010. În același timp, Uniunea Europeană a oferit uh, sprijin tehnic pentru consolidarea instituțiilor democratice din Somaliland. Uh, noi suntem de părere că poziția uh, Somaliland ar fi mai puternică în procesul de pacificare al Somaliei, în cazul în care Somalia, uh, Somaliland ar fi recunoscută la nivel uh, internațional. Această recunoaștere ar permite statului nostru să se implice în sistemul financiar internațional și în sistemul comercial internațional, aduce la investiții directe mai multe și la posibilitatea acordată statului nostru de a participa la organizațiile internaționale. Comunicatul publicat în urma conferinței de la Londra recunoștea nevoia comuni- ca cei din comuni- ca comunitatea internațională să sprijine toate discuțiile uh, cu privire la clarificarea poziției comunității internaționale uh, referitoare la Somalia și Somaliland. Aceasta este premisa de plecare cea mai bună. E important ca comunitatea internațională să aibă o poziție cât se poate declară în privința celor două state, pentru că această poziție uh, ar duce la stabilirea unor uh, relații cât se poate de normale între cele două state. Uh, ar trebui să se recunoască că Uniunea din, 1909, din 1960 între cele două state a fost un eșec și că în momentul de față, ca urmare a recunoașterea acestui eșec, e nevoie de o sprijinire a celor două state ca state independente. Acest lucru ar fi în interesul uh, Somaliland. Noi suntem uh, foarte implicați Uh, de asemenea uh, în combaterea pirateriei alături de Uniunea Europeană. Noi avem uh, un rol de lider în această luptă. Am introdus o, sau am promulgat o lege antipiraterie care nu are precedent în regiune și am promulgat o serie de alte acte legislative pe această temă și această atitudine a noastră dovedește clar dorința noastră de a lupta împreună cu organizațiile internaționale împotriva uh, pirateriei. Poate că mai târziu voi putea să vă prezint mai multe detalii în cazul în care doriți aceste detalii suplimentare. Dați-mi voie să exprim recunoașterea și mulțumirea uh, pe care Somaliland o datorează Uniunii Europene. Uniunea Europeană a sprijinit întotdeauna financiar Somaliland. Dar vă asigur că acest sprijin financiar și sprijin tehnic nu a fost niciodată nerecunoscut de către noi. Sunt absolut convins că fără ajutorul uh, Uniunii Europene, Somaliland nu ar fi putut rezista. Am avut plăcerea de a-l, de a-l întâlni uh, pe uh, Uh, comisarul Pibalks în iulie 2011 în cadrul unei ședințe a Comisiei DEVE și am avut posibilitatea de a discuta cu miniștrii pentru dezvoltare din diferite state membre, precum Olanda, Danemarca, Norvegia, uh, Regatul Unit, Uh, toți aceștia vizitând Somaliland în ultimul an și jumătate. Președintele Somaliland s-a întâlnit cu o serie de miniștri de externe europeni înainte de conferința de la Londra și încercăm și pe viitor să întărim și mai mult relațiile pe care le avem cu uh, continentul european. În acest sens, dați-mi voie să-i invit pe miniștrii europeni și pe membrii Parlamentului European să viziteze Somaliland în lunile următoare. Vă rog uh, să folosiți această posibilitate pentru a vedea maniera în care sprijinul tehnic și financiar oferit de Uniunea Europeană ne ajută într-adevăr să atingem obiectivele mileniului. Fie că vorbim despre guvernanță, fie că vorbim despre dezvoltare economică, sprijinul dumneavoastră ne ajută să ajungem la o dezvoltare sustenabilă a Somaliland. Spre exemplu, 90 de milioane de euro au fost alocate pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii de furnizare a apei în Somaliland. În domeniul educației, Uniunea Europeană sprijină programele de înrolare în sistemul educațional. Ca urmare a acestei, acestui angajament, în momentul de față avem 60% dintre tineri înrolați în sistemul educațional, educațional și cu ajutorul dumneavoastră învățământul elementar a devenit uh, gratuit în Somaliland și vedeți, tinerii au acum acces la educație. De asemenea, fondurile europene au ajutat uh, reno au ajutat la solidificarea sistemelor polițienești, uh, sistemului judiciar, la organizarea de alegeri libere, etc., etc. Am aflat că 4 milioane de euro au fost alocate de curând uh, uh, de către Uniunea Europeană pentru consolidarea coridorului Berba. Acest coridor ar putea, într-adevăr, să stimuleze comerțul statului nostru. Uh, de asemenea, va stimula cu siguranță, în cazul în care va fi realizat, perspectivele economice ale întregii regiuni și nu doar a, a Somaliland. Mă bucur că această promisiune făcută de Uniunea Europeană a fost într-adevăr pusă în aplicare. Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, Somaliland își dorește să joace rolul în găsirea soluțiilor cu care se confruntă uh, la problemele cu care se confruntă regiunea noastră. Apreciem, bineînțeles, sprijinul dumneavoastră, însă în același timp trebuie să recunoaștem că se pot face mai multe. Spre exemplu, recunoașterea independenței Somaliland în cadrul uh, granițelor uh, stabilite de puterile europene în uh, secolul XIX ar consolida poziția Somaliland în Hornul Africii. Ne-ar permite această recunoaștere să, devine, să devenim un partener în regiune, dar și un partener al, solid al organizațiilor internaționale. Înțeleg că președintele Sudanului de Sud va lua la rândul său cuvântul în fața Parlamentului European astăzi. În acest context, dați-mi voie să vă spun că Somaliland are o rela relație foarte bună cu uh, Sudanul de Sud. Am fost invitați anul trecut la investirea președintelui Sudanului de Sud și uh, dezvoltăm relații economice și comerciale cu acest uh, stat. Al-Shabaab Acum, în ultimul rând, mai mult ca sigur știți că Al-Shabaab a fost aproape înfrânt în totalitate în jurul um, orașului Mogadishu. Asta cu ajutorul uh, AMISOM și cu ajutorul uh, comunității internaționale. Însă se pune întrebarea unde vor merge cei din Al-Shabaab. Eu nu cred că membrii acestui grup nu, că au fost uh, eliminați cu, în totalitate. Uh, noi considerăm că după ce vor fi respinși din uh, zona orașului uh, Mogadishu, ei vo- se vor îndrepta spre nord. În Somalia Înalt există zone muntoase în care dacă aceste persoane s-ar retrage, ar fi uh, dificil de combătut. Și tocmai de aceea dați-mi voie să vă spun că Somaliland are nevoie de sprijin în domeniul securității uh, din partea Uniunii Europene. Ne bucurăm că ne sprijiniți din punct de vedere economic, din punct de vedere educa al educației, etc., etc., dar ne-am dorit de asemenea o cooperare și o asistență sporită în domeniul securității. De asemenea, nu avem această asistență în momentul de față. De asemenea, am cere Parlamentului European să ceară Uniunii Africane să sprijine în domeniul securității Somaliland. Avem nevoie de o formare a forțelor noastre de securitate, avem nevoie de o îmbunătățire a infrastructurilor de securitate. Până în momentul de față, Somaliland a reușit să să își uh, apere independența și de asemenea uh, siguranța împotriva uh, teroriștilor din interior și din exterior, însă trebuie să recunoaștem că Somaliland nu are facilitățile necesare pentru a respinge grupuri de genul Al-Shabaab. Pe de altă parte, Somaliland este, drept, este un uh, stat democratic și poate că tocmai din acest motiv nu vom fi neapărat atrăgători pentru, uh, pentru uh, milițiile Al-Shabaab. Dar, cu toate acestea, în cazul în care membrii acestui grup Al-Shabaab vor veni la noi, avem nevoie de asistența dumneavoastră pentru a ne suplimenta eforturile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru! Președintele din Sudanul de Sud s-a îmbolnăvit. Prin urmare, a anulat vizita la Parlamentul European. Prin urmare, noi ne vom reîntâlni la ora 15 astăzi și nu la 14.30. Urmează domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, în Comisia FED. Vă mulțumim pentru discursul și intervenția dumneavoastră. Cred că ar fi bine dacă uh, Somaliland, uh, cred că pentru că Somaliland există uh, de mulți ani, mă bucur să văd și faptul că s-a organizat, că v-ați organizat în mod democratic și că luptați împotriva pirateriei. Și când am spus în această parte a Somaliei, nu trebuie să înțelegeți că Ehm, am dorit să sprijinim uh, status quo-ul. Am văzut în ultimii ani în uh, Europa uh, multe schimbări în ceea ce privește frontierele. Este ceva ce cunoaștem în Europa, principiul că frontierele se pot schimba. Eu sunt implicat și în relația cu Parlamentul Panafrican și știu că, în mod tradițional, în Africa, până acum, uh, do, tendința de a modifica uh, frontierele a fost mai degrabă limitată, dar se creează precedente uh, în cazul Sudanului de Sud, de exemplu, dar și în cazul uh, Somaliland. Da, aș avea o rugăminte. Pe termen scurt, aș dori să continuăm politica pragmatică, respectiv noi să cooperăm cu dumneavoastră de facto uh, Uh, să facem proiecte uh, la dumneavoastră. Deci să continuăm să cooperăm fără să discutăm problemele ținute de sta, uh, ce țin de statut. O a doua rugăminte ar fi ca dumneavoastră, cu posibilitățile dumneavoastră, să contribuiți la stabilitatea în sudul țării, la pentru că ieri am auzit în subcomisia sede că multe lucruri uh, evoluează în mod pozitiv uh, la Mogadishu, că Al-Shabaab se retrag sau se reorientează. Uh, rugămintea mea în acest sens ar fi să sprijiniți acest proces și din motive tactice să nu încheiați uh, acorduri tactice cu anumite grupe care uh, să fie în concurență cu grupările din Mogadishu. Interesul principal la, la ora actuală este să uh, există o stabilitate la Mogadishu, iar apoi de-abia să fie reglementate probleme, problemele de statut. După cum spuneam, eu nu doresc să menținem, să menținem, să perpetuăm un status quo artificial, în niciun caz, dar dorim ca pe calea uh, de a atinge ceea ce dumneavoastră vă doriți, să nu punem în pericol um, um, stabilitatea și evoluția în alte uh, domenii. Aceasta ar fi rugămintea mea și întrebare, o întrebare adresată dumneavoastră dacă aveți aceeași poziție. Doamna Gomes, bun venit, domnule ministru. Salut ceea ce ați spus. Este foarte logic. Și asta uh, pentru că cu cât mai mult înțeleg ce, încerc să înțeleg ce se întâmplă în Somalia, cu atât mai furioasă devin față de uh, ineficiența politicilor noastre și a comunității internaționale în general. Uh, Asta are uh, consecințe extraordinare în ceea ce privește suferința poporului uh, somalez. Ceea ce ați spus este logic și eu am fost printre cei care au solicitat ca Uniunea Europeană să coopereze cu dumneavoastră. În loc să uh, încercăm să ne bazăm numai pe uh, acest uh, tip de cooperare pe care îl avem până acum, uh, pe, um, guvernul federal tranzițional, care este pur și simplu uh, ceva artificial. Dar vi se pare că acesta poate să devină un interlocutor um, viabil pentru cine dorește să aibă relații cu Somalia și în ceea ce privește guvernanța? în urma conferinței de la Londra. Există într-adevăr acest acest angajament a Uniunii Europene față de Somaliland pe care tocmai l-ați subliniat. Aș dori să vă mai întreb un lucru. Și am notat mesajul noastră pentru Uniunea Africană, însă Uniunea Africană este, are sediu în Etiopia, într-o țară vecină. Dumneavoastră colaborați cu uh, Etiopia în Agad este vorba și de mesaje pe care membrii importanți ai uh, Uniunii Africane pot să, îl, să le trimită. Înțelegem reticența față de uh, eliminarea statelor uh, actuale și pe față de uh, frontierele actuale, dar am văzut uh, și că există un precedent. De exemplu, Sudanul de Sud. Uh, și aș dori să vă întreb dacă puteți să elaborați, uh, să ne dați detalii față de acest mesaj cu referitor la Uniunea Panafricană. Uh, în ceea ce privește Etiopia, unii uh, cred că americanii Uh, cred că faptul că americanii au împins Etiopia să invadeze Somalia în 2006 a fost cea mai proastă alegere. Aș dori să vă întreb poziția dumneavoastră în acest sens. Ați menționat legea uh, împotriva pirateriei, dar am senzația că noi am abordat problema pirateriei uh, din punctul de vedere a anumitor grupuri de interes care nu au aceleași interese cu uh, um, regiunea dumneavoastră. Credeți că această lege a fost uh, eficientă în a uh, evita încălcările legislației față de uh, poporul dumneavoastră în ceea ce privește mediul înconjurător, apa și așa mai departe? Uh, pentru că po- poate toate acestea stau la baza acestei industrii profitabile care este pirateria. De asemenea, aș dori să vă întreb care ar fi, după um, părerea dumneavoastră, o strategie eficientă pentru a învinge Al-Shabaab în întreaga regiune. Domnul Tanak. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru uh, și reprezentantului uh, guvernului dumneavoastră. Eu sunt cunoscut ca unul dintre cei mai mari um, uh, spri, sprijinitori ai uh, dorinței dumneavoastră de a fi re-recunoscuți între 1960 și 1991 Somaliland a, fost un, a făcut parte din uh, Somalia. Cred că um, cazul dumneavoastră, argumentele dumneavoastră juridice din punct de vedere al dreptului internațional sunt mai puternice decât cele ale Kosovo, de exemplu. Deci, iată, o lipsă de consecvență. Întotdeauna am fost de părere că uh, dreptul autodeterminare este foarte important, dar nu întotdeauna justifică un stat nou. Însă, în cazul dumneavoastră, consider că uh, argumentele noastre sunt viabile. Bineînțeles, dumneavoastră uh, uh, combateți terorismul, pirateria și trebuie să vă sprijinim uh, în ceea ce privește al Shabab, apoi în ceea ce privește pirateria, trebuie să vă asistăm, uh, să vă ajutăm uh, referitor la paza de coasă și așa mai departe. Statele Unite v-au oferit ajutor pentru a Uh, construi noi închisori pentru a încerca să încarcerați pirați uh, arestați în apele noastre teritoriale. De asemenea, uh, conferința de la Londra a elaborat un comunicat și a menționat Somaliland, fără a menționa detalii însă, oferă un fel de scuză Există o recunoaștere întârziată a comunității internaționale că uh, Guvernul Federal de Tranziție, care ajunge la sfârșitul vieții sale relativ inutile, uh, trebuie revizuit, că trebuie ca viitorul Somaliland să fie revizuit. Am oarecare simpatie față de poziția domnului Galler, însă până la urma urmei acest subiect va trebui să fie abordat și nu am niciun fel de dubiu că guvernul dumneavoastră, poporul dumneavoastră, țara dumneavoastră doresc numai ce, ce s-a oferit și Somaliei franceze, statului Djibouti, să deveniți un stat independent, cum a făcut-o uh, Djibouti, care a devenit un stat pașnic, uh, care se dezvoltă bine din punct de vedere economic. Bineînțeles că astfel va fi mai ușor să intrați în cooperare bilaterală cu Etiopia, cu Mogadishu, cu cine doriți. Și nu sunt de acord cu doamna Gomez în ceea ce privește Etiopia. Cred că acțiunea militară etiopiană de curând a fost foarte utilă pentru a elibera teritorii de Al-Shabaab, așa cum a fost și acțiunea keniană în sud este nevoie de cooperare din partea vecinilor. Eu sunt raportor pentru o, o rezoluție a Parlamentului cu privire la Hornul Africii. Și, bineînțeles, mă voi, ocup, mă voi concentra asupra tuturor acestor aspecte, inclusiv problema Somaliland. Și aș dori să obțin o redefiniție a mandatului pentru diferitele uh, operațiuni militare și maritime care au loc uh, uh, și, și pe coastele uh, Somaliei. Domnule ministru, putem continua la prânz discuția, dar vă asigur că grupul ECR sprijină țara dumneavoastră și că vom face tot ce putem pentru a aduce în atenția comunității internaționale uh, situația dumneavoastră. Președintele, menționați prânzul și iată, eu nu sunt invitat, spune președintele. Domnul Kellam. Bun venit, domnule, uh, domnule ministru. Eu uh, reprezint Estonia aici în Parlament. Cred că țara dumneavoastră a făcut progrese impresionante, mai ales într-un context de anarhie și diviziuni în uh, teritoriul vecinilor dumneavoastră. De fapt, se poate spune că ați trecut testul practic al independenței uh, pentru că asigurați statul de drept și stabilitatea în țara dumneavoastră, care este atât de necesară. Eu aș avea câteva întrebări. Baza diferențelor și separării față de Somalia Uh, este una politică sau mai degrabă una etnică? Apoi ați menționat dialogul pe care sunteți dispus să îl duceți cu Somalia. Care ar fi, conform dumneavoastră, rezultatul ideal al acestui dialog? O cooperare mai strânsă? Și apoi o întrebare cu privire la economie. Care sunt uh, sectoarele economice asupra cărora doriți să vă concentrați? Care este Uh, situația educației în țara noastră? Puteți oferi suficientă educație tinerilor generații? Tinerii poate părăsesc țara dumneavoastră sau au condițiile necesare pentru a rămâne? Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Svensson. Domnul Svensson, se corectează președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și domnului ministru pentru informațiile pe care le, ni le-a oferit. Am aflat multe despre Somaliland și trebuie să vă spun că sunt uimit de rezultatele pe care le-ați atins în ceea ce privește stabilizarea, mai ales dacă ne uităm la țările vecine. Cred că ar fi foarte bine și corespunde cu ceea ce a spus și domnul Kellam să vedem care sunt evoluțiile în statele vecine care sunt posibilitățile de cooperare cu aceste țări vecine, mai ales în Hornul Africii. Există unele state foarte importante, s-a spus deja asta, și anume că ar fi interesant să vedem și cum vedeți dumneavoastră evoluțiile și problemele din țările vecine. Mulțumesc! Domnul Buticofer. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În primul rând, Aș dori să îmi exprim respectul față de ceea ce ați obținut în statul dumneavoastră în ultimii ani. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Gomez, că ar fi important și că va fi important pentru viitor ca din partea Uniunii Europene să cooperăm mult mai mult cu actorii regionali și să nu ne concentrăm asup, exclusiv asupra autorității din Mogadishu. Însă, la ora actuală, ne confruntăm cu o situație specială. Domnul Rondos, trimisul special al Uniunii Europene, ne-a explicat munca sa ieri în Parlament și ne-a spus uh, că în Somalia, la ora actuală, se încearcă adoptarea și ducerea la bun sfârșit a foii de parcurs Djibouti uh, până uh, în august. M-ar interesa ce rol vedeți aici pentru Somaliland. O voi spune foarte clar. Mi s-ar părea o greșeală strategică foarte mare dacă în loc să fiți activi în acest proces, ați pune uh, problema independenței pe primul loc. Independență și formă de stat există în diferite forme. În uh, Germania există ceea ce se numește statul liber, Uh, Bavaria, care um, este un land german, este independent, dar în același timp face parte din Republica Federală Germană. Este însă un uh, subiect care ar trebui discutat pe termen lung. La ora actuală se pune întrebarea dacă am putea reuși să trecem dincolo și să, să învingem instabilitatea actuală. Pentru Somaliland nu poate să fie o perspectivă uh, Uh, suficientă să fie independentă și stabilă într-un context uh, de instabilitate în jur. Uh, și dumneavoastră ați făcut referire la faptul că Al-Shabaab este unul dintre fact, factorii instabilității, că este posibil să se uh, mute mai degrabă înspre nord, poate înspre direcția Somaliland. Uh, Tocmai acest argument arată faptul că există o dependență a tuturor acestor teritorii. Drept urmare, pe mine m-ar interesa o, o poziție clară exprimată de dumneavoastră în acest sens. Apoi, ați vorbit despre increased security support, un sprijin în ceea ce privește securitatea crescut. Ce înseamnă concret asta pentru dumneavoastră? Mulțumesc! Domnule ministru, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult. Dacă TFT este un uh, interlocutor uh, credibil, TFG-ul, cred că guvernul federal de tranziție a fost format în 2004 uh, în Kenya și a fost a avut misiunea să realizeze o serie de obiective de tranziție. Prima, procesul de reconciliere uh, pe teritoriul uh, Somaliei. A doua sarcină a fost să se asigure că are loc o, o transformare uh, instituțională, că există uh, o Constituție și se trece puterea unui organ ales. Apoi, a treia, să fie înfrânt al-Shabaab și Somalia să devină o țară sigură. Uh, TGF nu a îndeplinit niciunul din aceste obiective și tot așteptăm să se întâmple asta din 2004. S-a cerut de fiecare dată o extindere a mandatului uh, lor. De câte ori se termina mandatul, uh, veneau uh, uh la Djibouti uh, și cereau această prelungire a mandatului. Faptele sunt în fața noastră, nu trebuie să le mai analizez eu. Totuși, foaia uh, de parcurs, acordul de la Kampala, nu au venit cu un cadru diferit sau obiective diferite pentru Somalia. De aceea, cred că mandatul uh, TFG nu ar trebui să mai fie prelungit. Sunt uh, de acord cu cele convenite la uh, Londra că în august uh, TFG-ul trebuie să înceteze să mai existe. Mesajul către Uniunea Africană și cu Etiopia lucrăm uh, de aproape cu Etiopa, cu uh, Djibouti și vrem ca vocea noastră să fie auzită în toată Uniunea Africană. Nu suntem membri în Uniunea Africană, însă dorim să avem un statut aparte sau un statut de observator care să ne permită să ne uh, spunem punctul de vedere uh, în cadrul IGAT, de pildă, sau în cadrul Uniunii Africane. Asta cerem noi statelor africane să ne uh, faciliteze un astfel de stat pentru a împărtăși uh, din experiența noastră. Intervenția în Somalia de către statele învecinate. În 2006 a avut loc o intervenție în Somalia. Noi credem că problema Somaliei nu poate fi rezolvată de către somalezi intervențiile, indiferent de unde vin, nu pot să uh, contribuie la o uh, securitate pe termen lung. Nu pot să asigure o stabilitate în Mogadishu, așa încât este nevoie de un uh, mandat. Cred că e, bun, e o idee bună să avem forțe internaționale cu un mandat internațional pentru a asigura securitatea. Însă, pentru ca această securitate să fie durabilă, trebuie să avem un stat uh, somalez. Sigur, securitatea nu uh, vine din partea Uniunii Africane, uh, ci poporul trebuie să ne urmeze și am uh, arătat care sunt beneficiile păcii și securității. Deci populația trebuie să vadă care sunt aceste avantaje. Din păcate, somalezii nu au constatat uh, niciun fel de diferențe. În ceea ce privește pirateria, aveți întru totul dreptate. Avem o lege de combatere a pirateriei. Uh, dacă campaniile internaționale au fost eficiente sau nu. Dacă ar fi fost eficiente, um, acest fenomen al pirateriei s-ar mai fi atenuat. Deci nu au fost atât de eficiente. E nevoie așadar de o abordare integrată pentru combaterea pirateriei. Ideea nu este să avem uh, forțe terestre sau uh, maritime Trebuie să ajutăm uh, Somalia să devină mai stabilă și guvernul uh, somalez să-și apere interesele uh, la sol și pe mare. Cred că este nevoie de o abordare inclusivă, holistă, așa cum a fost adoptată. de comunitatea internațională în combaterea uh, pirateriei, separarea, dialogul și economia în dezvoltare. În Somaliland, uh, populația uh, a optat pentru reafirmarea independenței. Nu e vorba de o secesiune. Am fost un stat independent și înainte. Am intrat pe baze voluntare într-o uniune cu Somalia. Este uh, aceeași uh, situație cu uh, uh, Gambia și Senegalul. Nu vrem să schimbăm frontierele. E vorba de frontierele coloniale. Suntem uh, în favoarea uh, cărții Uniunii Africane. Nu vrem să ne întoarcem la frontierele inițiale atunci când puterile coloniale au părăsit regiunea. Așadar, uh, vrem ca lumea să recunoască aceste frontiere și nu dorim să schimbăm aceste frontiere așa cum uh, doresc uh, alte state separatiste. Dezvoltarea economică. Pescuitul este un sector care ne interesează foarte mult. Uh, există o subutilizare a mări și nu avem uh, tehnologia și capacitatea să pescuim în apele noastre, apoi nu putem să conservăm uh, să refrigerăm uh, peștele pentru a fi exportat și nu avem acorduri în baza cărora să facem acest lucru. Deci avem nevoie de sprijin în acest sens. Apoi avem resurse minerale și petrol și Uh, așteptăm o investiție internațională în acest domeniu. Și în portul Berbra trebuie să redezvoltăm acest uh, port. Este uh, o infrastructură vitală pentru zonă și pentru întreaga Africă. Deci așteptăm să fim susținuți, cred că, de 10 ani uh, nu, încoace nu am avut uh, niciun progres în studiul de fezabilitate care se întreprinde în legătură cu acest sport. Uh, Fa de parcurs care este rolul Somaliland. Cred că poziția noastră este foarte clară. Uh, vrem să fim un uh, stat uh, independent, suveran, recunoscut de comunitatea internațională. Însă îndeplinirea acestui obiectiv presupune timp. Avem nevoie de securitate, dezvoltare, democrație, stat de drept și furnizarea de servicii poporului, servicii de educație și sănătate. Am dori să sporim aceste servicii, uh, să uh, dăm impresia unui guvern credibil. Asta este obiectivul nostru imediat și cred că facem destul de multe în uh, acest sens. Foaia de parcurs. Cred că foaia de parcurs a fost un eșec, nu a dat rezultate și rolul acesteia a fost uh, uh, luat de uh, comunicatul conferinței de la uh, Londra. În alinatul 6 al acestui comunicat se arată că Somalia și Somaliland pot fi susținute de comunitatea internațională dacă putem să discutăm relația noastră uh, viitoare. Vrem să avem un dialog cu Somalia. Uh, Uh, cu o administrație care are un mandat din partea poporului. Cred că nu are sens să discutăm cu un grup de politicieni care uh, mai au un foarte scurt mandat la dispoziție. Suntem uh, în favoarea sprijinului internațional acordat Somaliei. Vrem să acordați în continuare acest uh, sprijin Somaliei. Suntem gata să uh, stăm la masa negocierilor cu Somalia pentru ca noi să devenim uh, independenți. Și dacă devenim independenți, o să avem o șansă și mai mare să susținem Somalia, mai mult decât oricare alt stat din regiune. Vă mulțumesc că acestea au fost comentariile pe care am dorit să le fac. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru discursul dumneavoastră foarte clar. Vă urăm mult succes pe viitor. Cred că dorința dumneavoastră de obținerea stabilității și a bunei guvernanțe și dorința dumneavoastră de a oferi perspective tinerilor nu pot fi decât lăudate de către noi toți. Acesta este un principiu. Aceste principii sunt absolut esențiale și cred că uh, această cale pe care ne-o prezentați dumneavoastră nu se poate bucura decât de susținerea comisiei noastre. Vă urăm toate cele bune pe viitor și vă mulțumim pentru prezență. Ședința se suspendă până după amiază